Je vous propose de, de prendre place afin que nous... Vă propun să ocupați loc pentru a porni lucrările noastre pe ziua de astăzi. Dacă doamna Hazekamp dorește să se așeze, vă mulțumesc pentru prezență la această ultimă audiere această comisie. După aceste audieri vor începe activitățile serioase, după vizite de, la 18 septembrie la Lyon. Se va prezenta un raport. Avem doi coraportori, domnul Linz și domnul Stas și îndrăznesc să sper și sunt sigur că prim, conținutul primei versiuni va fi excelent. Sperăm că vom respecta calendarul cu un vot în 6 decembrie anul curent. Să vă propun să trecem la ordinea de zi concret și vă propun să adoptăm ordinea de zi nu am primit propuneri de modificare a acesteia. O considerăm astfel adoptată și vă mulțumesc în acest sens. Câteva comunicări. Interpretarea este disponibilă în 16 limbi. Nu le voi menționa, menționa pe toate. Dosarul de reuniuni este disponibil în aplicația e-meeting profit de această intervenție pentru a ura bun venit uh, membrilor Uniunilor, Uniunii Apiculturilor, Apicultorilor din, din zona mediterană care vor urmări lucrările noastre. Uh, avem aici apicultori francezi. Um, le mulțumesc și cred că putem să îi aplaudăm pentru munca lor pentru a împiedica dispariția insectelor polenizatoare din Europa. Je profite toujours de ce temps de parole. Profit de asemenea pentru a semnala prezența domnului Michael Baum, care este avocatul domnului Dwayne Johnson, agricultorul care a intentat procesul companiei Monsanto și care este prezent în sală. În acest sens, mulțumesc uh, pentru inițiativa grupului Verzilor care a organizat un schimb de opinii pentru a completa aceste lucrări. Domnul Baum, pentru cine dorește, la sfârșitul ședinței noastre, are informații pentru a completa informațiile uh, noastre în faza preliminară a raportului și vă propun ca la sfârșitul lucrărilor să îi dăm cuvântul pe scurt, însă doar la uh, sfârșitul lucrărilor noastre. În orice caz, vă mulțumesc pentru prezență și pentru propunerea dumneavoastră de a contribui la reușita lucrărilor noastre în comun. Vă reamintesc, așadar, cu toate că știți cu toții că această ultimă audiere are ca ambiție să audieze o serie de ONG-uri și asociații și de a conștientiza în legătură cu lucrurile noastre. Ședința noastră va dura până la 18 în două secțiuni. A uh, începe domnul Cewan van der Suis, nu sunt sigur de pronunție, spune președintele. Caracterul mediteranean mă uh, uh, uh, face să nu pot pronunța foarte bine aceste nume. Uh, el vine din Bergen din Norvegia și după aceea uh, un invitat de la Universitatea Utrecht. Le mulțumim acestor invitați care sunt foarte solicitați în ultima vreme. Uh, provin de la Centrul Apicol de Cercetare al Belgiei. Mulțumim pentru prezență. Domnul Ettore Gabri, profesor la Observatorul European pentru Agricultură Durabilă la Universitatea Sacre-Cœur în Italia, pe căruia îi, voi, îi mulțumesc uh, din nou. Profit pentru a mulțumi și a ura bun venit uh, și membrilor celei de-a doua secțiuni, doamna Francisca Ackberg, și îmi cer scuze din nou pentru pronunție, care a lucrat foarte mult uh, pe Uh, diverse aspecte care țin de alimentație. Martin Pijon, cercetător la uh, Corporate Europe Observatory, care va răspunde în engleză sau în franceză, și domnul John Chin, fermier și președinte al Consiliului de Administrație la Crop Health and Protection prezent și el și căruia îi mulțumesc pentru prezență. Metoda nu se schimbă, însă vă reamintesc, fiecare intervenient eh, va vorbi 10 minute. În prima secțiune eh, vom avea cei, cele trei intervenții succesiv și după cele trei intervenții vom da cuvântul deputaților prezenți cu ordinea tradițională în primul rând, cei doi coraportori, domnul Linț și domnul Stas. Și după aceea, raportorii din umbră, din partea grupurilor, pe care noi voi denumi acum, și după aceea coordonatorii. Principiul este același, un minut pentru întrebare, două minute pentru răspuns și dacă răspunsul nu este satisfăcător, membrul poate să pună o întrebare suplimentară timp de 30 de secunde. Vă rog uh, membrii să fie disciplinați și să încerce să adreseze întrebările câte unui uh, intervenient pentru a putea gestiona uh, timpul, pentru că sesiunea de astăzi va fi foarte lungă. Vă mulțumesc pentru atenție. Ședința noastră va merge până la ora 18. Încercăm să continuăm și să contribuim la munca raportorilor dau acum cuvântul. Îi dau cuvântul domnului profesor Jeron van der Sluis. 10 minute, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vă voi vorbi despre consecințele nedorite ale uh, utilizării sistematice a pesticidelor. Uh, a fost o revoluție în, la începutul anilor 90 în legătură cu controlul uh, dăunătorilor. Uh, uh, acțiunea preventivă unde se acționează cu o uh, emulsie preventivă la nivelul plantelor pentru a preveni uh, acțiunea dăunătorilor și a devenit foarte uh, răspândit să se utilizeze aceste pesticide. 40% din piața mondială de pesticide o reprezintă această, această categorie de pesticide. Este un lucru problematic pentru că aceste substanțe sunt foarte persistente, ecotoxice, și atacă toate insectele, nu doar cele dăunătoare și sunt utilizate în mod profilactic în cazul în care ar exista o infestare cu insecte. Uh, s-a numit că uh, acest lucru a fost numit Gedon uh, și anume dispariția în masă a insectelor pe care am constatat-o în ultimele decenii. Peste 75% din insectele uh, prezente în zonele tratate au dispărut. În 2011 a fost uh, făcut un studiu în Statele Unite arătând că patru specii comune de bondar dispăruseră de pe întregul continent nord-american în doar 20 de ani și doar 4% din populația inițială rămânea. Deci 96% din acești bondari dispăruseră din întregul continent nord-american. În uh, țele de jos, jumătate din uh, speciile native, 81 dintre speciile native de uh, albine sunt uh, confruntate cu uh, riscul de uh, dispariție. Am un articol despre insecta Gedon, nu doar despre insecticide, ci felul în care uh, cultivăm pământul și impactul pe care îl are acest, această modalitate de a face agricultura. Însă factorul major în acest efect sunt neonicotinoidele. Aici vedeți diversele formule chimice care le compun. Înainte de interzicerea lor existau peste 200 de produse de acest uh, de acest fel în Europa și peste 1.000 de aplicații permise cu imidacloprid, imidacloprid eh, tiametoxam și clotianidin. Este vorba de un pesticid sistemic care face ca planta să fie toxică de dinăuntru. Regulamentul eh, a stabilit că aplicarea se, evalua, se evaluează individual. Deci, în loc să se um, examineze ceea ce se întâmplă în mediului dacă se permit o mie de aplicații, se, se caută efectul unei singure aplicații. Și atunci se ia o decizie, da sau nu, și dacă da, atunci uh, se poate utiliza pesticidul pe cultura respectivă fără niciun fel de limită. Nimeni nu a examinat ce se întâmplă dacă aplicația, aplicarea are loc pe o, o mie de plante, nu doar una. Am, am, au existat și un studiu integrat asupra pesticidelor sistemice. În 2014 au fost publicate 8 studii științifice. Primul studiu integrat mondial în legătură cu pesticidele sistemice în care s-au revizuit peste 1000 de studii științifice în 8 uh, lucrări, în 8 studii care au format această evaluare cu o actualizare anul trecut și anul curent cu trei noi uh, studii științifice uh, uh, cu analiza peste 700 de publicații suplimentare care sintetizează uh, impactul. Și în această uh, schemă puteți vedea pentru diversele grupuri și specii, specii efectul și impactul dacă expunerea este prin sol, apă, plante sau aer. În al treilea rând, dacă efectele sunt la nivel individual sau dacă există uh, indicii în legătură cu efecte asupra populațiilor sau chiar a comunităților, ceea ce are un impact asupra ecosistemelor, ceea ce vedeți în ultimul rând pentru polenizatorii insecte, nivelurile populație și comunitate sunt afectate de utilizarea la scară largă a acestor uh, pesticide. Multe uh, uh, mamifere și uh, păsări, de exemplu, care își încep viața în apă, uh, poluarea apei are un efect ca și asupra amfibiilor și reptilelor. Un exemplu al uh, întinderii poluării apelor de suprafață în țările de jos. Cu roșu vedeți cazurile în care s-au întâlnit cazuri de depășire de peste 5 ori a nivelului permis. Și în țările de jos s-a constatat depășirea până la peste 25 de mii Uh, situația s-a înrăutățit în 2005, 2006, 2007, 2008 până în acest an și mai întâlnim în continuare cazuri de depășire masivă a concentrațiilor. Acestea sunt chimicale solubile în apă și atunci doar 1,6% până la 20% ajunge în plantă și restul ajunge în sol și în apă. Deci de 80 până la 98,4 ajunge în apă. Acest lucru are un impact uh, enorm asupra ecosistemelor acvatice. Aproape jumătate din mostre, din aproape 9000 de mostre măsurate pe termen lung, norma de imidacloprid cloprid era depășită și acolo s-a constatat, o, constatat o, o reducere de 70% a macrofaunei uh, Uh, de insecte în apele poluate, fără consecințe asupra autorizațiilor. Deci nu s-a întâmplat nimic pentru a opri această poluare, cu toate că vedem în, că în realitate uh, premisele nu sunt îndeplinite. Poluarea apelor de suprafață se corelează puternic cu declinul populației de insecte, și aceast, acest lucru poate să fie explicat doar de neonicotinoide. Acest, acest trend nu exista înainte de introducerea neonicotinoidelor. Deci există indicii foarte clare că uh, dispariția insectelor uh, ține foarte, uh, este legată foarte strâns de aceste substanțe. Vedem acum uh, care este situația cu independența studiilor științifice. Uh, industria tutunului, uh, uh, v-am văzut manipularea uh, studiilor științifice ca și în cazul mm, industriei tutunului. Se creează tot felul de distra- de probleme care distrag cercetări în legătură cu alte cauze ale uh, Mm, cancerului la plămâni, de exemplu, strategie uh, utilizată în uh, industria tutunului, se ascunde rolul industriei în cercetare, se schimbă standardele științifice și așa mai departe. Un exemplu din New York Times, un articol pe care trebuie să îl citiți cu toții, uh, James Creswell, a crezut că va putea să facă cercetări eh, independente cu finanțare de la Singenta, însă când rezultatele nu au fost pe planul pe placul Singenta, Singenta a început să eh, depună presiune asupra lui pentru a schimba concluziile experimentelor, pentru a găsi alte cauze. Eh, există și conflicte de interes Văd că mi se termină timpul de vorbire, deci parcurg uh, foarte rapid în cât timp mai am la dispoziție. Mai există o altă nepotrivire. Uh, textul, mm, testul de toxicitate cronică uh, examinează 10 zile de expunere și dacă albinele au supraviețuit 10 zile, acest lucru concentrarea este considerată sigură, însă ce se întâmplă dacă trecem la concentrări, concentrări mai mici? Dacă reducem cu 10, uh, uh, nu durează uh, câteva zile, ore, ci zile. Dacă coborâm concentrarea 14 zile, 28 de zile, 50 de zile, deci testul de 10 zile nu uh, protejează, pentru că expunerea nu se, nu se oprește după 10 zile, pentru că sunt uh, alte 999 de aplicații. Deci aceasta este o uh, lacună uh, majoră în acest uh, tip de test. Asta înseamnă că avem o problemă această problemă este globală. De exemplu, nu, insecticidele nu respectă granițele naționale. Deci această problemă trebuie să fie tratată la nivel global. De aceea, un document uh, orientat către strategii uh, prezintă ideea unui tratat global pentru protecția polenizatorilor la nivel global. Trebuie să punem accentul pe restaurarea resurselor florale și de cuibărit și să se uh, interzică pesticidele profilactice care nu sunt folosite în scop curativ. este urgent să se uh, reinstaureze independența în cadrul de reglementare și uh, un tratat pentru uh, apărarea polenizatorilor și restaurarea ecosistemului polenizatorilor. Mă voi opri aici. Cred că m-am încadrat în timpul care mi-a fost alocat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! dau cuvântul acum, imediat, următoarei noastre invitate, doamna Noan Simon Deslu. Yeah, so thank you very much uh, for, uh, for inviting me. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat și că îmi dați ocazia să vă țin această prezentare astăzi. Și Jerun, de fapt, s-a referit puțin la situația albinelor, Eu o să am o prezentare și mai extinsă, nu va fi extrem de detaliată, însă dacă vă interesează, vă pot trimite prezentarea uh, detaliată. În primul rând, trebuie să ne gândim cum sunt folosite pesticidele pentru a înțelege cum intră în contact cu aceste substanțe albinele. Există diferite utilizări ale pesticidelor, Cred că dacă lumea se gândește la cum este folosit un pesticid, se gândește la stropirea câmpurilor și vedeți aici două, două exemple, dar există și există multe alte posibilități și după cum a spus uh, Jerome, pe piață au fost introduse produse cu anumite caracteristici și astfel semințele au putut fi tratate, au putut să fie impregnate cu pesticide și în acest moment majoritatea uh, semințelor de pe piață sunt tratate cu pesticide și apoi sunt um, pus, uh, plantate în sol. În anumite zone, pesticidele sunt amestecate în uh, apa folosită pentru irigații pentru irigare, uh, rădăcinile uh, unor uh, flori pot fi tratate de asemenea cu aceste substanțe sau ele pot fi injectate, injectate direct în trunchiurile copacilor sau a plantelor. Și în funcție de diferitele tipuri de aplicare a pesticidelor, gradul de expunere la ele va fi diferit. Există anumite produse care sunt persistente de fiecare dată când sunt uh, aplicate, când ajung în sol, rămân în sol timp de luni, de zile, pot ajunge în apele subterane, uh, pot uh, migra în terenurile, prin sol, în terenurile învecinate și am observat că există o sumedenie de probleme în culturile uh, ulterioare care sunt plantate pe terenurile uh, respective. Vedem că plantele uh, absorb rezidurile care rămân în sol uh, și astfel ajung la sunt din nou accesibile albinelor. Deci în toamnă albinele în continuare vin în contact cu substanțele pesticide care au fost folosite pe parcursul verii. Deci toate aceste Uh, reziduri sunt mobilizate, ajung și în culturile învecinate și pe teren observăm că albinele, chiar dacă colectează uh, polen de la uh, așa numitele flori albe, sunt contaminate și ne îngrijorează o bună practică în agricultură care este promovată foarte mult, și anume acele fâșii Uh, înflorite pentru că are loc o migrație cu cele mai bune, chiar dacă sunt respectate aceste cele mai bune practici, aceste fâșii înflorite sunt contaminate de substanțele pesticide uh, folosite și albinele. Uh, desigur, vor vizita fâșiile înflorite respective, care de fapt au fost create pentru, în acest scop, pentru ca ele să fie polenizate de către albina. Deci, cam atât uh, din punctul de vedere al diferitelor modalități de aplicare, apoi expunerea la pesticidă. Când se recurge la stropit sau când uh, se însămânează uh, semințe tratate, se creează așa, numită așa numiți nori toxici, care reprezintă o expunere pentru albine și mai ales pentru produsele cu caracter uh, sistemice. Și după cum a spus Geron, neonicotinoidele nu sunt singurele produse uh, sistemice de pe piață. Există și alte fungicide folosite pentru a combate ciupercile, dacă pot să mă exprim așa, și acestea pot să aibă un caracter sistemic ca și uh, erbicidele și indiferent de modul în care sunt aplicate, sunt tratate semințele sau se recurge la stropit, aceste plante sunt uh, asimilate de uh, plante care apoi le exudează și lichidul exudat de plante conține o proporție mare de, uh, din substanțele chimice respective. Și albinele ajung în contact și cu aceste reziduri exudate de, de plante pentru că au nevoie de apă, de lichidă de asemenea. Există reziduri importante în apă și multe dintre aceste reziduri sfârșesc în uh, ape amestecate cu o sumedenie de alte substanțe chimice. Acest lucru se poate um, regăsi și pe bălțile care se creează uneori pe câmpuri. Și dacă ne gândim că aceste reziduri au rămas în, în, ter- în terenuri, ele pot fi diluate în bălțile respective și orice animal care apoi se adapă din balta respectivă va fi expus la um, aceste riscuri. Și uităm întotdeauna că pesticidele sunt folosite în spațiile publice, în grădini și așa mai departe, și că și în orașe există albină și în plus, pe lângă oamenii din orașe care sunt expuși acestor produse. Și, desigur, ceva menționat deja, aceste produse sunt mobilizate de către plante pentru datorită caracterului lor uh, sistemic sau datorită aplicărilor în uh, Uh, perioada de înflorire a plantelor. Albinele colectează polenul, uh, polenul uh, contaminat, care apoi este dus în stupuri. Și deseori apicultorii sunt cei care descoperă noi modalități, noi forme de expunere la, pestic- la pesticide și ei sunt primii care suferă con- consecințele directe. Uh, și au uh, ex- existat uh, uh, scandaluri în uh, trecut. Nimeni nu îi credea pe apicultori când spuneau că își pierd coloniile în perioade ale anilor când uh, nu erau plante uh, înflorite. Um, problema era reprezentată de faptul că exista un praf contaminat cu pesticide care ajungea în mediul înconjurător al, în mediul înconjurător uh, albinele intrau în contact cu praful uh, respectiv uh, toxic, ceea ce ducea la pieirea multor colonii de, um, de albine. Deci există o varietate ma- mare de modalități de expunere la pesticide. Și aș dori să spun un lucru important. Pesticidele sunt mult mai mobile, se, se mișcă mult mai mult în mediu uh, decât uh, am putea crede. Nu există culturi care nu, sunt, nu ar fi atrăgătoare pentru, pentru albină. După cum am spus, produsele acestea, pesticide sistemice, persistente, care rămân în soluri, dacă le-am am folosit asemenea produse și apoi plantăm culturi atrăgătoare pentru uh, albine, plantele respective vor putea uh, să absoarbă pesticidele um, folosite pentru cerealele folosite, uh, cultivate uh, anterior. Deci nu putem considera că cerealele, de exemplu, nu pot contribui la venirea în contact cu pesticidele a albinelor. Drept urmare, cred că ar trebui să dăm o atenție mai mare multiplicării resurselor uh, alimentare. Pentru că dacă nu ținem cont de această mobilitate a pesticidelor în mediu, un aspect foarte pozitiv, pentru că aceste fâșii înflorite sunt de fapt uh, ceva bun pentru polenizatori și am putea să le transformăm dintr-un lucru bun într-o capcană, adevărată capcană pentru insecte. Deci orice măsură trebuie luată, trebuie să meargă mână în mână cu reducerea folosirii substanțelor pesticide. Cam atât în ceea ce privește expunerea la pesticide și acum o să, mă, o să trec la partea de toxicologie. Nu știu care, este, care sunt cunoștințele în acest domeniu ale celor prezenți când discutăm despre to- ă, toxicitate, despre ce fel de toxicitate este vorba. Cu produsele pe care le avem acum pe piață, de exemplu cu neonicotinoidele, discutăm de toxicitate care ajunge la nanograme, deci aproape nimic, 0,00. Deci, dacă uh, albinele sunt expuse la o sutime din aceste nanograme, uh, sunt expuse unei toxicități uh, acute. Dacă prelungim această expunere în timp, albinele nu mai trebuie să fie expuse unei uh, concentrații, concentrații atât de mare pentru a muri, pentru că durata toxicității este cea care contează. Dacă reducem și mai mult expunerea, s-ar putea să nu uh, uci, uh, ucidem albinele, dar acestea ar urma să aibă, să, să sufere efecte mm, care nu au caracter letal. Dacă bem un singur uh, pahar de alcool, nu înseamnă că vom avea prea mult de suferit, chiar dacă am avea dificultate să ne regăsim în casa. Din păcate, și acesta este cazul cu imida cloropidul, unul din uh, neonicotinoide, la fel ca și celelalte produse introduse pe piață la momentul respectiv, înaintea anului 2014, adică uh, toxicitatea cronică sau aceste efecte care nu au caracter letal nu au fost luate în vedere în contextul uh, evaluării riscurilor. Care sunt consecințele pentru albin, pentru albine? Există efecte letale, adică albinele mor, și toxicitatea acută a produselor care se află acum pe piață este una foarte mare, de, o, de, o, de mii de ori mai mare decât uh, cea de, de, de teului. Um, albinele pot fi expuse în luna martie, de exemplu, și să moară în iulie datorită uh, efectelor persistente acestei expuneri toxicitatea cronică, chiar și la doze mai reduse, a, a, nu a fost luată în seamă în mod suficient. Și un alt lucru care nu a fost prea bine înțeles, și anume relația atipică între doză și efect. Câte minute mai am? Două minute? Nu, mi-a expirat deja timpul. Atunci singurul lucru pe care doresc să-l mai adaug este că să fii o, expun, o expunere în doze reduse la produsele existente pe piață nu înseamnă că albinele ar fi în siguranță, pentru că chiar dacă concentrația ar fi extrem de diluată, efectul toxic există. Cele mai, cea, mai, cea mai studiată specie de albine este cea care produce uh, miere, miere și există multe studii care demonstrează interacțiunile cu fungicidă și cu alte substanțe și la fel cum am aceleași efecte pe care le-am observat la albinele melifere sunt valabile și pentru albinele sălbatice. Deci ce doream să spun este că albinele sunt indicator foarte bun al sănătății uh, mediului înconjurător. Ne indică unde există, locurile unde există probleme, încotro trebuie să ne canalizăm efort, eh, eforturile și pesticidele sunt mult mai prezente în mediul înconjurător decât am putea crede și efectele lor sunt mult mai dăunătoare. Am inclus în prezentarea mea câteva rec- eh, recomandări. Știu că Comisia dumneavoastră va adopta recomandări cu, în scop eh, legal și puteți să le regăsiți în prezentarea pe care am, tra- am transmis-o comisiei. Sper că veți folosi cu toată înțelepciunea recomandările mele. Vă mulțumesc! L'exercice, donc, în 10 minute. Mulțumesc, îmi dau seama că 10 minute nu sunt suficiente, dar vă mulțumesc că ați încercat să strecurați esențialul aici, chiar dacă documentul este unul complex și vom ține cont de toate aceste idei în activitatea noastră domnul profesor Ettore Capri. Um, I will reach in, uh, in Italian because anyway. Vă mulțumesc. With the translator, I, I would like to, to, to speak with my mother tongue. Uh, uh, parlerò quindi, quindi in italiano. La mia presentazione è relativa. Mulțumesc foarte mult. O să vorbesc limba maternă. Prezentarea mea se referă la ce se poate face astăzi pentru a reduce riscul la mediul înconjurător în scenariile agricole. Vreau să le mulțumesc celor care au organizat această reuniune și vă mulțumesc pentru toate materialele oferite care au fost extrem de utile. Și m-a ajutat să uh, reflectez personal asupra acestei chestiuni. O să încerc să vă fac uh, o trecere în revistă acestei, acestui subiect. E vorba de compensarea riscului. Contextul reglementativ. Ce instrumente avem la dispoziție? Ce raționamente și instrumente avem la dispoziție? O să dau câteva exemple în Uniunea Europeană și apoi o să trec la concluzii. Gestionarea, gestionarea riscului în contextul uh, reglementativ. Când vorbesc, vorbim despre compensare, vorbim despre gestionarea riscului. Vorbim despre acest, acest lucru astăzi, fiindcă argumentele legate de gestionarea riscului devin din ce în ce mai complexe. Cei de dinaintea mea au uh, ridicat acest subiect. Există însă foarte multe uh, argumente care ne-ar putea cere să ne asigurăm că folosim aceste, acest proces de compensare, de atenuare a riscurilor. Atenuarea riscului este obligatorie, fiindcă mergem mână în mână la ora actuală cu registrarea produselor fitosanitare și devine crucial în următoarea etapă de folosire, reglementată de directiva privind folosirea durabilă. În întreaga Europa vorbim despre îmbunătățirea calității alimentelor, despre autorizații și despre durabilitatea alimentară în conformitate cu scopul de dezvoltare durabilă, obiective de dezvoltare durabilă ODD. Iar atenuarea riscurilor este o procedură obligatorie. Într-un cadrul general, însă, atenuarea riscurilor devine crucială. În produsele fitosanitare și după 30, 30 de ani și de studii și de investigații, Concluzia este că trebuie redusă utilizarea lor și trebuie să fie făcute mai uh, sigure pentru mediul înconjurător și din motive toxicologice. Aici avem uh, un stoc de 290 de substanțe active care sunt deja reglementate. Deci, atenuarea riscurilor și măsurile de atenuare a riscurilor în acest uh, tabel arată o modalitate foarte importantă, mai ales în ceea ce privește expunerea pentru operatori, consumatori, protecția pânzei freatice și așa mai departe, și organismele, organismele pe care le-am menționat mai devreme. Atenuarea riscului se bazează pe, internet, inter, pe instrumente care au fost puse la punct și care au o bază științifică și un raționament bazat pe investițiile europene în cercetare. Acum 4-5 ani a început un proiect uriaș care a implicat peste 90 de cercetători. În cadrul acestui proiect, care a fost sponsorizat de SETA, compania cea mai importantă în ceea ce privește uh, toxicologia pentru mediul înconjurător, uh, a fost instituit grupul MAGPIE. Acest uh, grup, acest proiect MAGPIE, a pus la punct un instrumentar cu toate instrumentele care există la ora actuală și care pot fi folosite practic pentru a sprijini statele membre în punerea în aplicare a măsurilor și a disemina măsurilor care ne-ar permite să atenuăm riscul. Și aceeași ce contribuție la evoluția practicilor la nivel local. Există în egală măsură și o implicare directă a agricultorilor, a antreprenorilor uh, agricultori, care sunt principalii atenuatori de risc. Trebuie deci să ne gândim din ce în ce mai mult la sporirea acestor practici. Asta ține de cadrul nostru. Iar în acest proiect am inclus 28 de țări uh, pentru aceste practici. Atenuarea riscurilor uh, este discutată în uh, scenarii mai ample. evaluării de pe teren și evaluării în afara terenurilor. Toate sectoarele de mediu sunt implicate, fiindcă principiul uh, atenuării sau gestionării riscului este să se depășească evaluările pe teren și a structurilor pe care le folosim noi pentru a evalua produsele de plante, produsele fitosanitare. Am strâns toate informațiile necesare și am pus, și am pus la punct o clasificare pe baza unor factori socioeconomici ceea ce ne-a permis uh, să stabilim o listă scurtă a practicilor ce pot fi folosite. Puteți constata aici ce s-a făcut până acum. Într-un final am avut, am, um, am obținut acest document ce poate fi descărcat de pe internet de 100 de pagini unde este totul trecut în revistă și sunt, e vorba de lucruri ce pot fi aplicate imediat. Am început deja la Orizont 2020 un proiect european, am, încercat, am început deja să aplicăm toate aceste tehnici. La nivel local, statele membre, Italia, de pildă țara mea, aplică aceste practici în planurile de dezvoltare rurală. Acest proiect uh, afectează toată regiunea Lombardiei și așa mai departe. Și acest proiect a început cu niște zile de formare, de pildă, iată un proiect care a fost sprijinit recent de Uniunea Europeană pentru, punerea, pentru sprijinirea aplicării acestor sisteme. Dar acestea nu sunt doar uh, simple practici, uh, simple practici vechi. Iată, aici uh, avem o poziție rațională, iar uh, activitatea care are loc în acest instrumentar se referă la cuantificarea eficienței tehnicilor folosite în trecut. În Italia, produsele fitosanitare ce înseamnă, ce înseamnă pentru produsele fitosanitare să strâng toate aceste informații și apoi să stabilesc procente pentru reducerea riscului. De pildă, încercăm să reducem transferurile, transferurile uh, prin uh, stropirea și răspândirea uh, um, suprafeței stropite. Înainte am vorbit despre um, această plutire a um, pesticidelor uh, cu care se face stropirea și efectele acestui nor de pesticide. Merg destul de rapid, spune vorbitorul. S-a făcut o comparație între toate statele membre. Mai multe state membre au luat măsuri și au uh, mai multe modalități în funcție de politicile, politicile respective și politicile agricole. Iată aici toate mai multe țări și vedeți cum au respectat uh, în diverse feluri aceste instrumente. Putem beneficia de pe urma acestor instrumente? Da, au avut un succes răsunător putem să ne atingem obiectivele de gestionare a riscului, de atenuare riscului, care sunt mai ample. De pildă, a se uh, reduce um, uh, scurgerea de pesticide în, uh, în, pe câmpuri. Există mai multe modalități pe care le vedeți aici în poze și toate acestea fac parte dintre practicile noastre cele mai bune. pentru o agricultură de calitate. Și aici aveți un tabel, un instrumentar și cu, și cu succesul în procente. După 30 de ani de investiții din partea Uniunii Europene, aplicați și așa mai departe. În concluzie, la ora actuală, avem uh, un număr mare de practici în ceea ce privește atenuarea riscului. Sunt, toate sunt logice, au o temelie științifică. Dar ar trebui să fie toate evaluate pe baza situației locale, fiindcă aceasta se poate schimba. Și se poate schimba în funcție de comportamentul părților implicate și a utilizatorilor finali, deci cei care folosesc aceste produse fitosanitare. Și când vine vorba de punerea în aplicare corectă a acestor măsuri de atenuare, este important să existe formare și cursuri. Dar, nu este suf- dar aici trebuie să fie implicați, de fapt, toți agricultorii. Aceste practici sunt eficiente în momentul în care se folosesc în mod eficace și în momentul în care oferă informațiile necesare pentru a ne asigura că aceste practici de atenuare a riscului pot fi adoptate cum trebuie, ar trebui să existe orientări și modalități de monitorizare a eficienței și a eficacității. Și asta rămâne la atitudinea statelor membre. Aici avem o ocazie extraordinară în ceea ce privește buna aplicare a practicilor durabile. Deci trebuie să investim în agricultura 4.0. Aceste practici și sunt de acord cu antivorbitorul meu, nu rezolvă problema. Nu ne vor permite să ajungem la Nivelul de risc zero ne ajută să reducem nivelul de expunere. Cu cât uh, fermierii au mai multe instrumente la dispoziție, instrumente potrivite care să le permită să aplice cum trebuie aceste practici, cu atât mai bine și cu atât mai eficienți vom fi. Trebuie deci să existe formare și să avem și scopuri de protecție. Aceste practici de atenuare funcționează prea bine, foarte bine într-un anumit context, dacă este un plan național de utilizare durabilă sau ca în Italia, de pildă, dacă există o gestionare integrată a pesticidelor, foarte avansat la ora actuală, sau cu produse de calitate pe piață care sunt certificate pe baza durabilității. Închei. Uh, ce scuze, spune vorbitorul, am făcut o greșeală. Vreau să mulțumesc că uh, ne-ați permis să facem această prezentare. Acesta este rodul muncii noastre și vreau să mulțumesc celor care ne-au ajutat și colegilor mei. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Capri. Începem acum cu primul schimb de păreri cu membrii și mai întâi dau cuvântul celor doi colaboratori. mai întâi domnul Norbert Linz. pentru a adresa întrebări oaspeților noștri. Și vă rog să spuneți cu el să-ți întrebarea. Mulțumesc! Ja, <clears throat> eh, vielen Dank. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și invitațiilor pentru prezentările lor. Prezentări care ne sunt utile în eh, evaluarea noastră și ne ajută cu dorința de a înregistra progrese cu autorizarea acestor produse fitosanitare. Am vești bune în uh, regiunea mea de baștină. Zumzăitul a fost uh, unul bun în acest an și în această uh, vară. Anul ăsta au fost foarte multe fructe și am discutat cu toți apicultorii pe care îi cunosc și aceștia mi-au spus că albinele își uh, revin, coloniile de albine își uh, revin. Lucru ajutat și de uh, numărul mai mare de plante care au înflorit și datorită faptului că, de exemplu, măsurile de înverzire din PAC au funcționat. Aș avea o întrebare pentru domnul, adresată domnului Capri. Vă mulțumesc pentru această prezentare și important pentru dumneavoastră este să apropiem mai mult cercetarea de politică, o idee cu care sunt cu totul de acord și mie mi se pare că deciziile politice trebuie să se bazeze pe uh, fapte științifice și aș dori să vă întreb ce recomandări ați avea pentru a ne apropia mai mult. În al doilea rând, ați numit cât câteva criterii, ați numit uh, criterii de ecotox, um, ecotoxicitate privind uh, evaluarea um, stării situației mediului înconjurător. Aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de criteriile, așa numitele criterii climiș, de clasificarea climiș. Și în al treilea rând, v-ați ocupat și de evaluarea, de analiza de, metod, de metodele analitice în contextul procedurii de, autor, de autorizare a acestor uh, produse, cum credeți că putem să le îmbunătățim? Vă mulțumesc, domnule Capri, două minute. Vă mulțumesc pentru prima întrebare. recomandările pentru politicieni și pentru politicile urmate. Poate datorită vârstei mele și, sau datorită faptului că dintotdeauna am fost uh, activ în acest domeniu, mulțumită nouă tuturor, mulțumită dumneavoastră, știința legată de produsele fitosanitare a devenit un uh, criteriu de referință când vine vorba de evaluarea riscurilor. Tocmai mulțumită contactelor strânse care au existat între mediul științific și oamenii politici. cred că aceste contacte au ajuns la un apogeu în momentul în care a fost uh, creată au fost create autoritățile europene în acest sens. Chiar dacă nu am creat un sistem care să funcționeze perfect, trebuie să înțelegem că suntem pionieri din acest punct de vedere și este deosebit de important ca decidenții politici să nu se concentreze doar pe uh, PAC, pe finanțarea activităților uh, agricole, pe protejarea activităților agricole. Eu cred că ar trebui să ne îndreptăm mai degrabă înspre protejarea mediului înconjurător, pentru care este nevoie de asistență și din punct de vedere economic. Și revin la un argument pe care l-am tot prezentat în mod repetat. Pregătirea, educația agricultorilor este deosebit de importantă finanț- nu cred că este nevoie să finanțăm campanii de informare în acest moment. Am risca să recurgem la o propagandă ineficientă dacă am merge în continuare pe această cale, ci cred că acum trebuie să ne axăm pe obiectivele educării agri- agricultorilor. Ce se întâmplă astăzi este că deseori agricultorii nu știu suficient, nu cunosc prea bine uh, Uh, subiectul pe care îl discutăm noi acum. Nu cunosc sau nu înțeleg că, că anumite substanțe sunt uh, um, folosite într-un mod abusiv, uneori și datorită stimulantelor economice existente în anumite țări. Și mă gândesc mai degrabă la Italia și la țările din jurul bazinului Mării Mediterane. Și cred că în această direcție ar trebui să meargă politica agricolă comună și am avea nevoie de indicatori uh, eficienți. Am discutat foarte mult de obiective generale, însă trebuie să ne bazăm și pe cifre concrete. Trebuie să stabilim praguri maxime pentru toate domeniile afectate acestea trebuie să poată fi, măs- să poată fi măsurate, să fie transparente pentru cetățeni și, și înțelesă de către cetățeni. Am uitat uh, celelalte două întrebări, cred că mi-am depășit cele două minute și jumătate, dar cred că acestea au fost cele mai importante aspecte. Dintr-o perspectivă clinică, toxicologică, eu mă refer de fiecare dată la activitatea intensă care trebuie să, se, să continue să se uh, desfășoare. Nu trebuie să ignorăm uh, cumularea, acumularea de riscuri și de expunere și există alt, și alți factori care împiedică crearea, uh, ajungerea la un diagnostic corect uh, toxicologic. Și mă opresc aici. si je peux me permettre. Autrement, on va pas arriver à digital un punct uh, de ordine, dacă îmi permiteți, pentru că nu vom ajunge la ora... O, nu, să terminăm la ora 18. Dacă depășiți timpul de exprimare, uh, răpiți din timpul uh, celorlalți. Și Uh, asta pentru ca toată lumea să aibă timp să intervine. Dacă puneți uh, trei întrebări în trei, într-un minut, nu se va putea răspunde într-un timp scurt. Deci vă rog să încercăm să ne echilibrăm. Îi dau cuvântul acum lui Bart uh, Stas pentru a-și pune întrebarea. Gedragen en aan uw wensen voldoen. Ik moet zeggen, ik ben het eens. Sunt de, alog, de acord cu colegul meu, domnul Linz, când a spus că în ceea ce a spus colegul Linz. Însă întrebarea este câte uh, dintre uh, albine supraviețuiesc până la sfârșitul uh, iernii, pentru că trebuie să ne uităm uh, la ce facem în modelele noastre de uh, agricultură. M-a surprins uh, informațiile uh, domnului Fantersteis și a rezumat toate uh, aspectele care aveau un impact asupra păsărilor, mamiferelor și așa mai departe. Aveți informații specifice legate de uh, pesticidele sistemice și impactul lor asupra oamenilor și a sănătății umane? Vă mulțumesc. Mulțumesc. În, dacă ne uităm la expunere, un studiu în Statele Unite a arătat că în 100% din mostrele de fructe și de legume s-au găsit uh, neo- neonicotinoide și în 77 din uh, fruct, la sută din fructe, cel puțin două neonicotinoide și la fel și în uh, legume două, două molecule diferite. În Japonia s-a făcut un studiu în 2014 care a arătat că 90% de indivizi, dintre indivizii testați uh, erau pozitivi pentru patru neonicotinoidi uh, din furan, care nu este pe piața uh, europeană, și tiacloprid. Deci există expunere și am făcut și niște teste uh, cu mostre din, de la oameni și aproape toate mostrele de păr aveau reziduri de neonicotinoide. Deci am găsit și reziduri de metacloprid uh, în concentrații toxice pentru albine. Însă nu știm cât de dăunătoare sunt aceste concentrații pentru oameni. Dacă ne uităm la cele cunoscute despre toxicologie, uh, Există un studiu în legătură cu efectele disruptorilor endocrini. Studiile între 2014 din 2014 au arătat că anumite substanțe sunt genotoxice, acționează asupra DNA-ului și cauzează mutații. Este, există o legătură cu autismul. Un studiu japonez a arătat că șobolanii, care sunt un model pentru mamifere, care uh, au, f- au fost expuși prenatal, uh, au avut uh, o, uh, o dezvoltare a creierului insuficientă și dispariția acestor conexiuni este asociată cu autismul și cu fenomene asemănătoare. Deci știm că există mm, efecte neurotoxice asupra mamiferelor. În 2015 a venit o nouă surpriză neo, uh, nicotinoidele au fost, uh, s-a constatat că uh, acționează și asupra unui alt tip de receptori, asupra unor receptori complet diferiți în mamifere, ceea ce creează un o nouă preocupare, pentru că nu știm um, aproape nimic în legătură cu aceste efecte negative asupra sănătății umane. Aceste produse suntem, sunt în dieta noastră și toată lumea le are în corpul uh, său acum. Deci, și fără să cunoaștem rezultatele pentru uh, sănătatea publică a acestor substanțe. Vă mulțumesc! Bart, uh, dau cuvântul domnului Pavel Poc Poc, pentru, pentru că colega sa este absentă astăzi. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă am, am multe întrebări, dar nu prea mult timp să le pun. Uh, am, după cum am întrebat data trecută pe cei din agenții, pentru că am avut o comisie în legătură cu Monsanto Papers. Glifosatul a fost examinat de către toate agențiile de pe aproape toate continentele și toate agențiile insistă că nu există probe științifice sau dovezi științifice pentru a spune că glifosatul este periculos, cancerigen sau uh, și atunci apare o întrebare foarte simplă. Da, este adevărat? Și atunci, dacă nu este adevărat, atunci acești oameni mint sau sunt stupizi sau care este părerea dumneavoastră? E o întrebare foarte simplă. De ce există diferențe atât de mari între rezultatele științifice uh, și uh, atitudinea din domeniul de reglementare. Întrebare dacă mi se permite pentru toți uh, vorbitorii. Mulțumesc, domnule Poc. Încercăm atunci uh, să avem un răspuns rapid la această întrebare. E o întrebare simplă, dar răspunsul nu este chiar așa de simplu. Dacă examinăm controversele științifice despre care este vorba în întrebarea dumneavoastră, Există trei sectoare aici. Discursul din societate cu conflictele de interes, care acționează asupra uh, științ, oamenilor de știință, după aceea practicile instituționale, uh, testul de siguranță al EFSA și, în al treilea rând, siguranța fundamentală în legătură cu abilitatea noastră de a cunoaște și înțelege riscurile, ceea ce duc la uh, limitarea capacității noastre de a uh, face declarații cu siguranță 100%. Deci, uh, uh, jocul între aceste, acești factori creează controverse. Ce se întâmplă dacă facem o evaluare de risc? Avem o, luăm o problemă practică, pesticidul este sigur și o transformăm într-o problemă tehnică, pentru că uh, știința nu poate să se exprime asupra siguranței, trebuie să lucreze pe modele operaționale. Dacă există o expunere timp de 10 zile, la ce concentrație se poate supraviețui în cazul insectelor. În această, această modalitate de a transpune problema nu a fost uh, adecvată pentru că toxicitatea este uh, amplificată prin expunere. Deci uh, vin alți oameni de știință care spun că dacă expunerea ar fi mai lungă, avem nevoie de o mie de ori mai puțin uh, uh, pesticid pentru a obține acest, uh, aceeași mortalitate, însă uh, durează doar un puțin mai mult. Acest lucru ne arată că dacă urmărim ne uităm lucrurile la lucruri dintre, uh, dintr-o altă perspectivă, uh, produsul nu este sigur, dar testul oficial folosește 10 zile. Sau al, și după aceea vine știința mai dezvoltată care spune că nu, produsul respectiv nu este sigur. De aceea există necordanțele pe care ne-ați, uh, le-ați menționat. Da, după părerea mea, există toate aceste controverse țin de metodologie. Diferențele mari țin doar de metodologie. Agențiile folosesc uh, științe de reglementare, uh, știința de reglementare, folosesc metodologia proprie și atât, nu merg uh, dincolo. Cercetarea academică nu se limitează la aceste cerințe, și prin urmare are libertatea de, și creativitatea, am putea spune, să găsească metodologia optimă pentru a studia chestiunea relevantă. Am putea spune că poate ă, întrebările la care răspundem în cadrul de reglementare nu sunt relevante până la urmă, dar cred ceea ce ar fi, după părerea mea, o practică bună și o recomandare foarte bună pentru a îmbunătăți sistemul ține de metodologia pentru evaluarea de risc, care este singura care poate să identifice dacă este, există un risc sau nu, ca aceste măsuri să fie uh, actualizate în funcție de uh, cunoașterile științifice ale, mm, la zi. Uh, de exemplu, la ceea ce s-a întâmplat cu neo, neo, și cu glifosatul, Uh, ci diferența este că metodologia pentru evaluarea riscului pentru albine a fost actualizată și de aceea EFSA a actualizat uh, această uh, metodologie. În cazul neonicotinoidelor, cantitatea de date independente care au fost incluse în evaluarea riscului a fost mult mai mare ca volum decât ceea ce se face de obicei în scopuri de reevaluare sau reautorizare. Deci poate că aici există și recomandări de făcut uh, în ceea ce privește integrarea datelor științifice. Vă mulțumesc, domnule Capri, foarte rapid. Da, uh, uh, e părerea mea personală, eu nu Cred că povestea cu glifosatul, din păcate, este sfârșitul uh, sau emblematică în legătură cu uh, încrederea față de știință. Problema nu este o controversă științifică, este controversată pentru că uh, nu ar trebui să fie controversată. Dacă credem în știință și în procedură, atunci uh, uh, examinăm cum funcționează urgențele, există un proces foarte transparent și există o metodologie foarte puternică pentru a reduce, pentru a evita conflictul de interes uh, în cadrul știin, oamenilor de știință care sunt implicați. Există o metodologie strictă pentru a selecta mm, lucrările pentru ca acestea să fie riguroase și independente. Dacă nu se face acest lucru, bineînțeles, fiecare parte poate să spună altceva, pentru că ipoteza și testarea este diferită. Și astfel se ajunge la uh, controversa dacă credem sau nu în știință. Uh, citim o carte ca și lui Popper și după aceea trecem mai departe, pentru că altfel uh, rămânem la nivelul de speculații. Mulțumesc, Pavel. Da, renunț la timpul meu ca și coordonator și ca membru al comisiei pentru a împiedica, pentru a nu mai audezi plângeri din partea colegilor de dreapta. Vă mulțumesc! Dăm cuvântul acum doamnei McIntyre. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc celor trei invitați de astăzi. Cred că, în mod foarte clar, ați uh, vorbit foarte mult despre primejdile legate de expunerea la pesticide și cu toții recunoaștem importanța protecției mediului. Cu toții vrem să ne asigurăm că insectele și albinele uh, vor uh, supraviețui, pentru că sunt uh, esențiale pentru viață, pentru activitatea uh, agricolă și, într-adevăr, este uh, un lucru extrem de important. Sunt de acord, însă este de asemenea important să producem alimente suficiente pentru a avea alimente pentru toată lumea. Și asta pe, pentru mine reprezintă o prioritate foarte importantă. Deci mă întreb dacă vreunul dintre cei trei vorbitori poate să găsească soluții practice în acest sens și dacă poate să ne uh, sugereze cum altfel să ne protejăm culturile. Doamna McIntyre, nu doriți să adresați întrebarea unui anumit vorbitor. Uh, uh, am urmat exemplul domnului Poț, care a adresat întrebarea tuturor uh, intervenienților. Deci, un minut fiecare vă propun să încercați să răspundeți la întrebarea doamnei McIntyre. Cine de dorește să înceapă? Doamna Smolescu, văd că dumneavoastră doriți să interveniți. Aici nu există răspunsuri greșite. Nu e în ordine. E foarte posibil să se producă alimente fără pesticide. Timp de mulți ani uh, ni s-a spus că este imposibil acest lucru, însă nu este adevărat în ultima vreme v-ați confruntat cu mulți oameni care uh, fac cercetări serioase în domeniul agricol, în legătură cu uh, metode de agricultură ecologică, cu impact redus asupra mediului și chiar și aceste metode folosesc uh, produse chimice, dar acestea uh, reduc foarte mult dependența asupra produselor sintetice. Nu cred că nici măcar nu este un argument că avem nevoie de pesticide pentru a continua să producem alimente. Este deja dovedit că nu este adevărat din ce în ce mai avem publicații științifice care arată că nivelul de utilizare, nivelul de prevenție în uh, producția organică este echivalent cu cea din producția cu pesticide uh, un fermier poate să economisească prin necheltuirea banilor pe pesticide, așadar mm, și Europa a investit foarte mult în cercetare pentru a încerca să producă mai bine, altfel, și dacă producem altfel, ă, natura ne răspunde și cea mai bună modalitate de a crește ă, culturile este să permiți insectelor polenizatoare să aibă acces la culturi. Este foarte simplu, dar trebuie să avem încredere în natură și să vedem că viața poate să se propage în mod natural. Vă mulțumesc, domnul Van der Vlies. Un, un minut. Un minut, vă rog. I think one way to go is to... Cred că o modalitate ar fi o așa numită abordare agro ecologică a agriculturii, mergând mână în mână cu natura și nu lucrând împotriva naturii, așa cum s-a spus deja. O altă posibilitate este să recurgi doar în ultima instanță la o substanță chimică, să ai o așa numită gestionare integrată a combaterii dăunătorilor. Doar dacă apare o infestare cu dăunători, să recurgi la uh, Uh, produse fitosanitare. Produsele fitosanitare sistemice sunt opusul unei abordări integrate a combaterii dăunătorilor, pentru că sunt folosite în mod uh, preventiv. Și există uh, cercetări care demonstrează dacă, sau au încercat să răspundă întrebării dacă nu se tratează semințele, dacă ar fi apărut o infestare cu dăunători și 90% nu ar fi uh, fost uh, infestate plantele respective. Deci pur și simplu am, am putea reduce utilizarea cu 90%, trecând de la o abordare de uh, preventivă la una curativă. Și există diferite modalități cu capcane de feromon, feromon de exemplu, pentru a monitoriza uh, în câmp dacă apare sau nu o, infest, o infestare cu dăunători și este suficient timp pentru a interveni în cazul unei infestări. Însă, acum cu neonicotinoidele avem o perioadă de mai mult de 15 ani de utilizare a lor, indiferent de apariția sau nu a unei uh, uh, infestări cu dăunători. Am ajuns să discutăm de insectogedon, de acest armagedon al uh, insectelor și nu ar fi fost cazul dacă am fi utilizat mai puțin uh, asemenea produse fitosanitare. Mulțumesc, domnul Capri. Dacă nu ne gândim la agricultura neprofesionistă, la oamenii care au doar o mică grădină pe care o lucrează, atunci nu este nevoie să vorbim în mod automat de Uh, produse fitosanitare. Și toată lumea ar folosi metode mecanice, așa cum a făcut-o în trecut, pentru a scăpa de burieni. Însă, când discutăm de agricultură, această nouă tehnologie este strâns legată de producție, care trebuie înțeleasă, această producție trebuie înțeleasă într-un punct de vedere socioeconomic. economic Nu sunt de acord cu, cu totul cu reducerea utilizării produselor fitosanitare, pentru că acestea sunt folosite într-un grad redus chiar și de agricultura uh, ecologică. Agricultori uh, ecologici din Italia folosesc anumite produse fitosanitare în uh, domeniul vinului, de exemplu, în anumite momente. Dacă dorim să reducem cât mai mult recursul la pesticide și să ar trebui să includem bune practici în lanțul uh, alimentar. Tocmai aceea, în multe părți ale Europei se lucrează la o dezvoltare durabilă, la o certificare a activităților uh, durabile care demonstrează că pot uh, spori biodiversitatea menținând gradul sporit de productivitate pentru agricultori în același timp timp, pentru că dacă nu, agricultura ar dispărea. Deci, haideți să fim uh, precauți, să ne asigurăm că toți acești agricultori uh, vor putea să-și continue activitățile și că îi protejăm. Mulțumesc, o să dau cuvântul la doamna Iris. Président, je voudrais aussi, moi aussi, euh, commencer par un, un tout grand merci euh, à nos experts de cet après-midi. Mulțumesc euh, pentru prezentările și pentru studiile dumneavoastră de mare calitate și um, iată, reușesc uh, atât de bine să ne răspundă la întrebările noastre și se prezintă un nou model agricol în mai puțin de un minut. Uh, sunt foarte impresionată. Vreau să uh, adresez întrebarea doamnei Simon, una dintre expert, unul dintre experții noștri, într-o publicație din luna august, uh, în ceea ce privește alternativele, uh, dumneavoastră demonstrați că există deja o serie de alternative. Întrebarea mea de aici vine. Credeți că decizia pe care a luat Europa în aprilie anul trecut de, de a introduce principalele neonicotinoide nu o să dau numele aici. Dacă credeți că este suficient, ar trebui să mergem oare mai departe și să interzicem toată familia, așa cum s-a întâmplat în Franța. De la 1 septembrie toate acestea sunt interzise și dacă mai avem timp, o întrebare scurtă. Domnul Capri a încercat deja ați încercat deja ce mai, ce mai aveți nevoie de la noi în ceea ce privește neonicotinoidele, ce facem bine față de regulamentul din 2009 și unde e loc de mai bine. Poate că e o întrebare prea lungă pentru timpul care ne este la dispoziție. La question, Madame Simon Delso. Mulțumesc, doamna Simon Delso. Um, so... Mulțumesc foarte mult. Cred că sau aș putea încerca să vă răspund în franceză. Interdicția este foarte importantă, foarte pertinentă. Cu tot ce se știe și uh, Mă rog, eu am unele dubii, fiindcă realitatea ne depășește așteptările. Până acum toate utilizările în aer liber au fost interzise, mai rămâne utilizarea de celălalt tip. Uneori avem uh, aceste um, avem studii privind uh, reziduri în uh, instalații pe care le considerăm metanșe. Eu aș fi vrut să avem o abordare de mm, precauții mai degrabă să se interzică tot și după aia mai vedem. Fiindcă sunt state membre care acum dau derogări la această interzicție, nu se poate așa ceva. Dacă aceste produse sunt atât de periculoase, și atât de dăunătoare într-o țară ca Franța, de ce așteptăm ca de ce ne așteptăm că ele, că ele nu vor crea pe probleme în Bulgaria sau în România? Sunt aceleași produse? Nu înțeleg cum, putem, cum se pot accepta aceste derogări. Pentru mine trebuie să fie totală și, uh, și fără derogări. Iar în această instituție dumneavoastră puteți să cereți statelor membre și comisiei să nu dea derogări. Și acum, ce ceea alternativele la neonicotinoide. Eu cred că trebuie să se promoveze aceste alternative. S-au creat alternative foarte bune, dar aproape că nu sunt deloc recunoscute și nu li se face publicitate. Și asta uh, este o problemă. Sunt alternative foarte bune și ar trebui să fie foarte cunoscute. Sunt aici alături de colegul de Capri. Vreau să vă spun că trebuie să existe o formare pentru agricultori să poată să folosească aceste alternative pentru că sunt de bun simț și sunt foarte bune. Mulțumesc! Veți mai spune ceva? Da, doar un lucru pe care l-am uitat. S-a spus că au zumzăit albinele domnule Linț, așa a spus dumneavoastră. Și eu, mare susținătoare a albinelor, însă nu știu Um, de, apicultorii totuși um, nu ne-au dat uh, vești atât de bune cât să compenseze aceste cifre pe care le vedem aici, care sunt îngrozitoare. Da, asta spuneai tu, Bert, ziceai să vedem ce ne rezervă viitorul. Si, sa... Mulțumesc. Nu e nevoie de un răspuns. Aici Dank u wel, voorzitter. Uh, ik heb een vraag aan... Eh, Vă mulțumesc foarte mult. Am o întrebare adresată domnului Van der Slice. În prezentarea dumneavoastră v-ați referit la transparență și aș avea o întrebare legată de documentele Monsanto. Anul trecut, în jurul acestei perioade. Am avut o audiere la care a participat uh, domnul profesor Kirkland, un consilier pentru Monsanto, care a efectuat un studiu legat de această companie. Am auzit multe despre diferite instituții că de, de cercetare, că uneori um, um industria lucrează îndeaproape cu strâns legată de oameni de știință, că există legături între oameni de știință și anumite companii și aș dori să vă întreb unde ce se, unde se face această distinție și oare dumneavoastră nu trebuie să vă justificați rezultatele, aveți legături cu anumite societăți comerciale, companii și așa mai departe? Vă mulțumesc pentru această întrebare. Ați, m-ați întrebat în legătură cu colaborarea între industrie și oamenii de știință, și unde se trasează limita acestei colaborări. Am dat uh, exemplul lui James Creswell în uh, prezentarea mea, nu am intrat în prea multe detalii, însă James Creswell a crezut că poate să facă o cercetare independentă fiind finanțat de Singenta, pentru că contractul semnat cu Singenta îi garanta că poate să cerceteze orice dorește și-a început activitatea de cercetare și rezultatele obținute nu au fost binevenite de către Singenta pentru că demonstrau că discursul dominant pe care dorea să-l promoveze uh, Singenta nu era sprijinit de niciunul din rezultatele studiului, meta-analizei din diferitele studii uh, accesate de James Creswell și Sigenta, în aceste condiții, a spus, da, dar atunci trebuie să-ți schimbi uh, abordarea cercetării pentru a obține rezultatele pe care ni le uh, dorim. Deci a, s-au exercitat presiunea asupra sa pentru a-și modifica în așa fel experimentele și metoda experimentală folosită pentru ca rezultatele să fie cele preconizate. Și în momentul respectiv a început să nu se simtă atât de bine în această poveste și astfel s-a ajuns ca această chestiune să fie cunoscută și în mass media. Și în cazul Monsanto există similarități. Există o influență puternică um, exercitată de industria agrochimică, este o piață um, cu valoare de mai multe miliarde. Deci miza este mare pentru această industrie. Este o industrie foarte, foarte lucrativă. Sunt uh, um, produse fito, fitosanitare care funcționează, oferă avantaje tuturor și producătorilor și celor care le-au uh, produs, care au investit odată în uh, apariția lor, introducerea lor pe piață în anii 90 și acum nu mai trebuie să facă, să mai recurgă la alte investiții. Aceste produse pot fi folosite în toate, în, din foarte multe puncte de vedere. Deci dacă lucrez cu industria și dacă miza este atât de mare pentru industria, pentru industrie, um, știința va fi afectată și interviul din, din New York Times, uh, studiul pe care vă rugați să-l citiți, vă arată care sunt uh, diferitele capcane care împiedică, de fapt, independența în practică pentru oamenii de știință. Și sper că am reușit să vă răspund întrebării. Și aș dori să spun că poluarea cu neonicotinoide continuă în Europa, pentru că acestea pot fi folosite în sere, pot fi folosite ca biocide și e, sunt interzise de fapt doar pentru utilizarea în aer li, liber și pe, într-o mare măsură sunt folosite pentru a, a pentru a combate A, muștele, de exemplu, din uh, grajduri și din grajduri apoi ajungem în mediul înconjurător, în, în mediul înconjurător. și eu aș prezice că mm, valorile din uh, apele subterane con- vor continua să depășească uh, pragurile stabilite pentru că există aceste alte surse de pentru rezidurile. Deci trebuie să plecăm de la substanța totală a substanțelor chimice active folosite în continuare. Și dacă ne dorim să reducem emisiile de asemenea substanțe chimice, atunci trebuie să plecăm de la plafanele maxime, de la valorile maxime pentru aceste substanțe chimice. Acestea trebuie să fie reduse. Mulțumesc, domnul Pedicini are cuvântul în numele FDD. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc și eu în limba italiană și o să mă adresez uh, compatriotului meu, domnului Capri. V-am ascultat cu mare atenție uh, prezentarea domnului Capri, însă nu sunt de acord cu viziunea dumneavoastră asupra realității. A spus că trebuie să credem în uh, legislație. Este adevărat că noi legiuitorii, pe de altă parte, trebuie să avem încredere în sistemele de evaluare a riscurilor și trebuie să aplicăm procese, proceduri care să ne ajute să reducem, să atenuăm riscurile. Problema este însă următoarea. De exemplu, dacă ne uităm la reglementarea uh, produselor fitosanitare de, de pe piață, nu discutăm doar de efecte negative asupra sănătății oamenilor, ci de pericole, de riscuri pentru animale și directiva privind directiva de resort face trimitere și la riscurile reprezentate de aceste produse fitosanitare pentru animale și pentru cele animalele subacvatice. În realitate, în în realitatea cotidiană, există produse fitosanitare a căror uh, nivelul de toxicitate a fost uh, dovedit. Glifosatul a fost, uh, este clasificat de Uniunea Europeană ca fiind toxic pentru uh, mediul uh, acvatic. Și astăzi un singur uh, pesticid car- carcinogen a fost uh, interzis pentru alte produse similare, um, licența, uh, autorizarea, autorizația acestora a fost uh, uh, prelungită. Alți s-au făcut și alte mențiuni asupra ingredientelor chimice care sunt combinate cu glifosatul, de, de exemplu, și că există efecte cumulative. S-au făcut de asemenea observații în legătură cu faptul că doar efectele acute ar putea fi uh, surprinse. Este mult mai dificil să surprindem efectele uh, expunerii cronice. Și ținând seama de toate aceste aspecte, nu credeți, ținând seama că ați făcut trimitere la legislația europeană, care se bazează pe un principiu cheie, prin principiul precauțional. Uh, nu credeți că principiul precauțional ar trebui să fie respectat și în această situație? Principiul precauțional este pus în aplicare când vine vorba de uh, riscuri. Nu cred că trebuie să îl, să um, facem o confuzie între um, risc și hazard. Aveți dreptate când este vorba de proprietățile intrinsece ale unei substanțe uh, chimice. Și legislația europeană se, baz- se bazează pe evaluarea riscurilor și, în mod evident, trebuie să ne concentrăm asupra uh, riscurilor care sunt inacceptabile. Când m-am referit la necesitatea de a crede în legislație, uh, m-a referit la o, la o credință într-o formă statică a legislației. Paradigma științifică este foarte importantă pentru a putea continua procedurile transparente și ea, această paradigmă științifică, este în transformare pornind de la cunoștințele acumulate în fiecare zi și acestea sunt, uh, sunt și trebuie să fie influențate și de opinia publică. Însă, după cum am spus, ar trebui să facem uh, o distinție între hazard și risc, pentru că sunt două chestiuni uh, diferite Pedicini. Nu, eu mă referam la risc. Riscurile pot fi atenuate prin intermediul legislației, însă când vine vorba de utilizarea reală a unor substanțe chimice, lucrurile se schimbă în mod profund. Dacă mergeți în Italia astăzi, la fel cum se întâmplă și în alte țări europene, vedeți că glifosatul a fost interzis este permis doar pentru utilizări uh, bine precizate. Însă, uh, în, continu- în continuare poate fi achiziționat uh, glifosat în magazine. Da, aceasta este realitatea. Puteți, de asemenea, să conduceți o motocicletă fără să aveți cască, de exemplu. Însă, da, poate este nevoie de mai multe controle în, în Europa și, din păcate, uh, aveți uh, dreptate. Au cœur, et on distingue bien, M. Pelletin, c'est vrai, le niveau européen, parce que quand vous parlez du Acestea sunt aspectele din raportul nostru și de fiecare dată statele sunt responsabile de, pentru, sunt responsabile de interdicție. Și aici trebuie să existe în reguli propuneri foarte clare pentru a armoniza această procedură. Mulțumesc! Trecem mai de, acum la coordonatori, începând cu domnul Maier, nu e? Cu Angelic de la E, de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc celor trei uh, experți din această după amiază. Vreau să vă spun că nu pot să aleg ce întrebare să pun. Este o dilemă importantă, totuși. Aș vrea să spun un lucru despre prezentarea doamnei Simon Delso. Vreau să vă spun că mă șochează ce aud ca fermier. Eu credeam că dacă cultiv salată, de pildă, impactul asupra albinelor este aproape inexistent, dar iată că descoper acum că și am încredere în experiența noastră științifică, dar, dar am încredere și în experiența agricolă, totuși, și în modul ăsta de producție și nu înțeleg care va fi modelul agricol pe care putem să-l um, aplicăm, dat fiind provocările care ne confruntăm, fiindcă chiar și agricultura biologică, organică, nu este scutită de pesticide și asta ne-a arătat domnul Capri și vreau să vă spun, domnul Simon Delso, că în regiunea mea viticulturii viu uh, nu au, au zero recolta anul ăsta, fiindcă în ciuda tratamentelor cu cupru, asta nu a fost suficient dat fiind uh, condițiile climatice cu care s-au confruntat. Deci înțeleg că trebuie să fie formați agricultorii și eu de 20 de ani cer asta în continuu. Dar vreau să vă spun, nu văd ce, ce, mod, ce model agricol am putea să avem uh, și uh, să le oferim agricultorilor noștri. În ceea ce privește dispersarea acestor produse, am fost șocați de aceste, de aceste prezentări și ale invitațiilor noștri, dar uh, ca legiuitor, vă spun sincer că nu înțeleg uh, care ar fi care va fi calea de urmat uh, pe care trebuie să o luăm noi în deciziile noastre care urmează să fie propuse în raportul colegilor noștri. Sincer să fiu, nu, nu văd ce care am putea urma și sunt foarte îngrijorată în ceea ce privește modul în care vom putea uh, Um, reconcilia mediul și agricultura după aceste prezentări care sunt extrem de pesimiste, după părerea mea. Mulțumesc. Și asta nu e o întrebare. Uh, voiam doar să, să, să spun aceste lucruri și poate să primesc reacții. Aveți uh, o reacție, doamna Simon Delso? Da, vă vorbesc franceză. Nu am uh, un răspuns în ceea ce privește care ar trebui să fie modelul agricol al viitorului, dar sper că acest model agricol să fie unul în care să există monitorizarea rezidurilor în mediu. În momentul în care se fac această monitorizare a rezidurilor în mediu, să nu găsim peste tot reziduri. Când zic peste tot, mă refer la apă, pânza freatică suprafață, în uh, pânza freatică de adâncime. Deci uh, aceste reziduri sunt eterne rămân perpetu acolo și uh, de fiecare dată când facem noi controle cu polenul, care e un fel de care e sursa de proteine și de grăsime ale albinelor, ca o friptură, să zicem așa, și mergem mână mână cu dezvoltarea lor, întotdeauna găsim reziduri acolo și, uh, și cocktailuri de reziduri. Nu știu ce să zic, uh, eu nu zic și n-am spus niciodată că agricultorii lucrează prost. Dar trebuie ca agricultorii să-și dea seama că nu au niciun control asupra asupra acestor reziduri și pe care le pun în sol. Deci să nu depinde de ei, ci depinde de pro- produse, dacă sunt sistemice, solubile și volatile și așa mai departe. Și eh, îmi pare rău, poate am uh, prezentat o situație pesimistă, nu pot să fiu optimistă, fiindcă în Belgia uh, pierderile sunt de 30% anual, me- în medie. Aș vrea să fiu optimistă. Eu vă pun efortul să fiu optimistă, dar asta este realitatea pe teren. Și pentru mine, marea problemă a reglementării la, de la, pe care o avem la ora actuală, în ceea ce este autorizarea pesticidelor, este că nu ține cont de context. Se autorizează produse. Am făcut o evaluare a riscului. Putem să anticipăm uh, ce specii vor fi afectate și așa mai departe, în conform, în conform cu nivelul de acțiune, dar după aceea se pune pe piață și nu ținem cont dacă produsul va fi utilizat uh, într-o cultură, în, toat, în întreg peisajul sau dacă va fi folosit în toate culturile la, pe o suprafață de, cu o rază, pe o rază de 100 de km pătrați. Și asta este marea problemă. Astăzi avem o problemă de volum, pesticide puse pe piață și de amestecuri și asta, nici, nici volumele, nici amestecurile nu sunt uh, avute în vedere la evaluarea riscurilor și nici pentru uh, gestionarea riscurilor. Iar asta este realitatea de pe teren. Dacă am înțeles eu bine, trebuie să instituim cote. Asta ar fi soluția? E o soluție posibilă. O altă ar putea să fie să și-ar fi bine să existe în condiționalitate accesul la asistență din pilonul 1 e directiva privind utilizarea durabilă a pesticidelor uh, în totalitate, ceea ce nu se întâmplă. La ora actuală sunt doar câteva articole, dar nu întreaga directivă. Și ar fi, după părerea mea, agricultorii care fac uh, Uh, agricultura ecologică sau silvicultura agrico- ecologică sau de, de conservare să fie stimulat, să există un stimulant pentru mine. Bine, dacă am putea să facem asta, ar fi extraordinar. Mulțumesc. Și totuși trebuie ca toată producția agricolă să intre în, în politica agricolă comună, fiindcă nu, nu este valabil și pentru arbori, produ producția de arbori. Da, absolut, în condiționalitate eu cred că asta este o, o chestiune care se poate face mai departe. E vorba de mai multe niveluri de condiționalitate. Există condiționalitatea de bază și condiționalitatea pozitivă. Și întrebarea, și acum uh, trebuie să vedem cum putem progresa fără, fără ca binele să fie dușmanul binelui. Și fără să afectăm consumul. Foarte pe scurt, vă rog, doamnă, dacă îmi permiteți. Asta este o dorință monitorizarea de mediu care se face la ora actuală în uh, directiva cadru a apei sau, în uh, alt, sau alte tipuri de monitorizare care evaluează nivelul de reziduri al produselor chimice din mediu. E foarte bine că se face acest lucru, dar uh, trebuie să punem acest rezultat, să-l introducem în legislație. Și Asta ar fi o măsură de a de a valida uh, presupunerile pe care le-a făcut pentru evaluarea riscurilor sau pentru a vedea dacă aceste măsuri de atenuare a riscurilor sunt pertinente, sunt utile sau nu. Mulțumesc, doamna McIntyre. Eu am înțeles că nu mai aveam dreptul la uh, cuvânt, deci n-am... Mare generozitate a președinției. Trebuie să las cuvântul ca coordonatoarea grupului dumneavoastră. Da, mulțumesc, atunci o să profit de ocazie. Nu știu cine să-mi răspundă, cine dorește. Ați vorbit despre folosirea produselor chimice în cantități mici și am vorbit despre IPM. Acest model de, de, de folosire, gestionare integrată a dăunătorilor IPM și acest model de folosire redusă cu produse noi, produse chimice noi și produse chimice noi cu acest standard de utilizare minimă. În momentul în care am uh, descoperit că dacă folosim uh, cantitatea minimă de produse chimice, rezultatele sunt foarte bune. Ați vorbit despre stropirea peste tot. Deci dacă am folosit acest, dacă, noile tehnologii care încep să apară, ce spuneți? Credeți că ar trebui să introducem noi produse chimice și noi produse fitosanitare? Domnul Capri. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Pentru că ați vorbit despre acest vid legislativ care merge mână în mână cu marea fragmentare a pieței pentru că nu avem uh, companii mari care să producă alternative nechimice sau de produse agricole. Deci aici există un uh, vid legislativ, o lacună legislativă. Când vine vorba de, fer- de fertilizatori, se introduc substanțe care nu sunt uh, evaluate din punct de vedere al riscului. O mare parte a monitorizării din uh, zone mari arată că acolo există prezența unor uh, substanțe chimice și produse fitosanitare care n-ar trebui să fie prezente acolo. Deci există un mare vid, un mare, o mare lacună legislativă aici în ceea ce este producția alternativă. Fiindcă unele nu sunt produse sintetice, unele sunt produse sintetice, chimice sintetice nereglementate, deci trebuie să se, a, să dea mai multă atenție la nivel uh, național. Apoi dozele reduse. Asta e o problemă, fiindcă zonele, pardon, dozele mici, cantitative, ar trebui să ducă la o reducere a riscului întotdeauna, dar de fapt asta este o greșeală conceptuală fiindcă e vorba de expunere. Eu reduc doza și cred atunci că se reduc și riscul uh, în mod proporțional, însă e limpede dacă ne uităm la toxicologia umană, că dacă se reduce doza produselor fitosanitare aplicând uh, tehnici mai sofisticate de folosire integrată, se sporește expunerea operatorilor și așa mai departe. Deci avem o situație în care fermierii care reduc dozele sunt sancționați cu zeci de mii de euro din cauza problemei de toxicologie. Și asta înseamnă că schimbarea de folos, folosirea acestei, de folosirea acestor substanțe necesită noi structuri. În ceea ce privește integratorii alimentari să nu ne să nu încercăm să ne convingem că tot ce e natural e sănătos. Totul trebuie să fie evaluat la fel cu aceleași principii ale precauției. Fiindcă dacă ne uităm cu atenție, acestea nu sunt aplicate întotdeauna pentru aceste substanțe. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mergem mai departe. Doamna Müller. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și oamenilor de știință care au găsit timpul necesar astăzi pentru a participa la reuniunea comisiei noastre. Ce, orice substanță um, activă are și efecte secundare. Este un lucru valabil pentru produsele fitosanitare, cât și pentru um, și în cazul medicamentelor. Însă, în primul caz, efectele secundare acoperă și și afectează și uh, organismele care nu sunt ținta acestor produse fitosanitare. Și, domnule, domnule profesor Capri, aș dori să vă adresez dumneavoastră o întrebare. Cunoașteți prea bine procedurile legislative și aș dori să vă întreb care uh, considerați că sunt factori importanți pentru pentru o utilizare uh, rezonabilă a acestor produse fitosanitare. Și în plus, Care sunt uh, normele din directiva privind utilizarea durabilă a produselor uh, fitosanitare pe care ar trebui să le îmbunătățim? și insecticidele biologice. Oare aș dori să vă întreb în legătură cu acestea cum funcționează monitorizarea și efectele secundare ale acestora sunt la fel de grave? Preferisco eh, prima di tutto collegarmi a quanto diceva prima în primul rând, aș dori să revin la ce a spus colega mea. Din punct de vedere reglementativ, aceasta este problema cea mai gravă. Lipsa de evaluare a riscului la nivel teritorial. Dat fiind noua procedură legislativă, trebuie să mergem în această direcție dintr-o perspectivă științifică, asta necesită noi metodologii științifice. Când vine vorba de evaluare, avem nevoie de noi formule matematice pentru a, pentru a mulți numărul de scenarii în care evaluăm riscul, dar asta nu există la ora actuală, într-un mod în care să fie recunoscut de legiuitori. Ceea ce determină impactul. Deci trebuie să facem noi să ne îndreptăm în această direcție. Iată de ce eu fac întotdeauna referire la PAC. Evalu- procedura de evaluare a riscului trebuie să fie evaluată în contextul teritoriului. O mare parte a contaminării și expunerii țin de teritoriul respectiv, teritoriul uh, se poate curăța, dar poate și mări nivelul de contaminare. Asta înseamnă că fermierii care trăiesc în acele zone trebuie implicați. Problema în ceea ce privește produsele fitosanitare este că acestea sunt biocide. Haideți să vorbim pe șleau. Sunt biocide toxice și um, riscante, ceea ce înseamnă că trebuie să le folosim cu mare atenție. Fermierii trebuie să fie foarte mm, atenți, fiindcă ce s-a întâmplat în ultimii ani, produsele fitosanitare au fost folosite pe scară largă, aproape ca detergenții. Deci, eh, legislația trebuie să meargă în această direcție. Și trebuie să facem lucrurile cum trebuie, la momentul potrivit și în locul potrivit. Produsele fitosanitare s-ar putea să nu contamineze asta, dar dacă le găsim în eh, apă peste 10 ani, tot degeaba. Sistemul teritorial este unul inert. Deci trebuie să transferăm aceste costuri acolo. Dacă vedem biodiversitate, atunci produsele înregistrate care sunt folosite în uh, agricultura biologică trebuie să fie evaluate la fel și cu aceleași restricții. De păcate, la ora actuală avem multe situații de ilegalitate unde sunt folosite pe scară largă Și asta altă mare problemă avem și mm, problema cuprului, care este o altă problemă gravă. Problema monitorizării în agricultura biologică este mai gravă, fiindcă este vorba despre produse naturale de, un, de multe ori. Deci trebuie să fim și mai atenți. Legislația trebuie să se îndrepte către mai multă monitorizare și să includă fermierii, să le dea înapoi terenul, dar să le dea și o răspundere reală în uh, ceea ce privește bazinele hidrografice. Și aici trebuie să se stabilească foarte clar legătura între ecosisteme pentru a reglementa irigarea între ferme. Bineînțeles, trebuie să menținem, să, să ne gândim la întreaga biodiversitate în acest sistem. Mulțumesc! Mulțumesc! Săptămâna trecută, Foodwatch a publicat un studiu care a arătat că din 2012 200 de substanțe active au fost aprobate fără a fi evaluate. S-a făcut doar o, o prelungire a evaluării existente. Pe această listă acum sunt o sumedenie de substanțe uh, pe care aș vrea să le menționez, fiindcă au fost puse pe listă în 2015 eh, pe list, ca fiind eh, reprotoxice sau cancerigene sau dăunătoare sănătății. Deci vreau să întreb dacă credeți că aceste substanțe ar trebui să fie autorizate în 2019 mioxicină, crotoleron, tiocloprid. S-a vorbit mult despre asta și la știri. Și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că ar trebui să fie autorizate în 2019. Allez-y, monsieur Van der Juis. Aveți cuvântul. Substanțele la care faceți referire nu au fost uh, testate cu privire la riscul asupra oamenilor. Tiacloprid Există, cu teacloplidul există o mare problemă, pentru că după interdicția în 2013 s-a trecut uh, spre acest produs în practică, pentru că toți utilizatorii au început să folosească toate celelalte pesticide au fost înlocuite cu tiaclopridul Uh, care fusese autorizat chiar înainte de interdicția neonicotinoidelor și scara de utilizare a tiaclopridului a explodat în jurul 2013 și substanța chimică nu, nu, este, nu este doar disruptor endocrin, ci are efecte și asupra polina, pol, polinizatorilor. Uh, își pierd capacitatea de reproducție uh, pur și simplu prin uh, efectul teacropridului și teacropridul nu a fost testat cu aceeași rigoare ca și celelalte pentru reevaluare uh, și re- o nouă orientare care nu era încă în vigoare a fost uh, folosită pentru evaluare. Dacă aplicăm această orientare tiaclopridului, acesta ar trebui să fi fost și el uh, interzis, pentru că are același tip de efect asupra albinelor și, în plus, există preocupări legate de sănătatea umană. Celelalte substanțe pe care le-ați menționat uh, Există și în legătură cu ele preocupări majore în legătură cu impactul asupra sănătății umane și suntem insuficient protejați dacă aceste substanțe nu sunt suficient uh, testate. Așadar, cred că aceste substanțe ar trebui să fie reevaluate cu mare prioritate, conform ultimelor standarde în vigoare. Vă mulțumesc, doamna Rivazi. Uh, preiau această idee pentru că a fost, pentru că este într-adevăr în, în același cadru. Uh, atunci când spuneți că în legătură cu neonicotinoidele, vorbesc aici cu doamna Etsu, că în 2013 EFSA a uh, luat o metodologie în conformitate cu evoluția Uh, bunelor practici și în funcție de acest lucru, așadar, uh, s-au interzis aceste trei neonicotinoide. Această foaie de parcurs uh, ar fi trebuit să fie acceptat de către, acceptată de către Comisie și de către statele membre. Și adresez aici o întrebare și domnului președinte. Uh, de ce această nouă metodologie nu a fost pusă în aplicare de către statele membre? Uh, Comisia nu a propus o întrunire între toți experții din statele membre, ca și cum noua evaluare care este mai pertinentă pentru că ține cont de efectele întârziate și așa mai departe, ca și cum nu ar dori să abordeze această metodologie pentru că riscă să se interzică produsele și exact despre asta este vorba. Uh, pentru că sunt multe alte neonicotinoide care trebuie să fie interzise și mă preocupă evaluarea de risc pentru că până la urmă uh, evaluăm mai mult riscul asupra sănătății umane decât asupra mediului. Și vă mulțumesc pentru prezență, însă uh, 75% dintre insecte dispar, 30% din păsări dispar, până așteptăm până dispar cât de multe insecte și păsări. Până când nu vom mai avea deloc biodiversitate, pentru că nu este vorba aici doar despre insecte, nu mai există autoepurare în râuri, există efect în cascadă acestor fenomene și am citit un document al comisiei care a fost trimis de către Agenția de Protecție a Mediului Daneză, care spune că Comisia propune ca riscurile de mediu să nu fie privite ca o problemă majoră și că în ori, niciun caz nu trebuie să aibă un efect asupra deciziei finale. Este incredibil așa ceva. Înseamnă că toată partea care ține de mediu este exclusă din evaluare nici mă, măcar nu se mai vorbește despre principiul precauției. Dacă ucidem toate albinele, toți polenizatorii, dacă otrăvim toate sistemele acvatice, înseamnă, înseamnă că nu mai există o autoepurare, e nebunesc. Și am două întrebări în legătură cu acest lucru. Nu, Ce explicație dați de ce EFSA, pentru că Comisia uh, uh, lucrează care este întrebarea? Întrebarea este de ce Comisia nu a propus statelor membre să uh, ia această nouă grilă de evaluare, care este mult mai pertinentă pentru uh, o serie de riscuri. Doamne, mulțumesc, doamna Simon. Uh, și comisia este prezentă în sală, deci poate, poți, poate să ne răspundă comisia. Nu cred că Comisia nu a, pro, a propus statelor membre să nu aplice acest cadru, dar statele membre nu au fost interesate de această metodologie și care au blocat politic uh, aplicarea uh, metodologiei. De ce? Uh, argumentele merg în, în toate sensurile, însă majoritatea spuneau că uh, metodologia este prea complexă, ceea ce mă îngrijorează pe mine personal, pentru că metodologia este actualizată în funcție de uh, cunoștințele științifice care au fost uh, preluate în aceste orientări. Și de fapt, faptul că statele membre că statele membre blochează aplicarea din motive de complexitate, înseamnă că statele membre nu vor ca evaluările de risc să vor, își doresc ca evaluările de risc să fie necorespunzătoare, ceea ce mă îngrijorează. Nu știu ce să vă răspund altfel, asta ține de politica fiecărui stat membru. Eu pot doar să solicit să se aplice această metodologie și poate că în instituția dumneavoastră puteți să promovați cât mai mult posibil uh, uh, aplicarea acestor orientări și care trebuie să și fie actualizate din timp în timp. Orientările EFSA sunt metodologii pentru evaluările de risc. Această metodologie permite o informare mult mai precisă și mult mai completă în legătură cu impactul unui pesticid în momentul punerii pe piață cine ia decizia nu este linia directoare. Linia directoare, orientarea, permite uh, factorilor de decizie să uh, ia deciziile cu mai multe argumente. Cei care iau decizia sunt statele membre. Nu orientările iau deciziile. Acestea sunt doar o metodologie pentru a vedea mai bine care poate să fie impactul unui pesticid odată pus pe piață. Acest lucru dă o informare mult mai bună pentru uh, luarea deciziilor. Vă mulțumesc, domnule Capri, în completare. Da, iertați-mă că intervin, însă mi se pare absolut esențial acest punct. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Acest vot al statelor membre este netransparent Există o proastă comunicare, o comunicare insuficientă față de cetățenii europeni și acest lucru mă îngrijorează. Însă să ne dăm un pas în spate. De ce vrem să fim prudenți în cadrul metodologiilor și evaluării de risc? Formam despre educația agricultorilor adineauri. Există o problemă asemănătoare în sistemul european. Avem o serie de articole în acest sens Uh, și problema ține și de evaluare, evaluare. Studiile au arătat că evaluările de risc, cu cât riscurile sunt mai complexe, cu atât avem uh, grupuri de evaluatori care ajung la uh, concluzii diferite, chiar divergente ceea ce vrem să promovăm este, pe de o parte, abordarea acestor noi proceduri, care inevitabil vor deveni din ce în ce mai complexe și mai exhaustive. Trebuie să încercăm și să, și să reușim să investim într-o formare a asesorilor pentru a exista o continuitate și o coerență între diversele state, pentru că experiența, cunoașterea, know-how-ul acestor evaluatori de risc nu se poate crea de la o zi pe alt, la alta. Și atunci când trebuie trecut la o analiză de risc pentru păsări sau pentru păsări. Acest lucru durează ani și ani de zile, deci trebuie ca personalul să rămână uh, coerent și să existe o continuitate. Vă mulțumesc, doamna Dornanu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, foarte surprins astăzi să-i aud pe toți uh, colegii care agită cifre în legătură cu neonicotinoidele, pentru că am depus un amendament în sesiunea plenară în 1 martie anul trecut pentru a interzice fără derogări toate pesticidele neonicotinoide și majoritatea eurodiputaților au respins acest amendament. Deci mă surprinde reacția de astăzi. Cu toate acestea, mulți agricultori reușesc să funcționeze fără neonicotinoide uh, uh, prin plantarea de benzi ierbacee care servesc la uh, uh, reținerea dăunătorilor. Unii afirmă că neonicotinoidele sunt inofensive atunci când nu sunt vaporizate și că uh, atunci când ajung direct pe plantă. Dar insecticidul se difuzează în toată planta și marea parte ajunge în sol și otrăvește pânzele freatice și pe cei care uh, folosesc această apă în consecință. O întrebare pentru domnul Van der Luis. Vreau să precizez ceea ce se întâmplă în Franța în legătură, în legătură cu uh, aceste neonicotinoide. Au fost interzise din 1 septembrie, însă cu anumite derogări care pot ajunge până în 2020 și în momentul de față deja s-au acordat uh, Uh, derogări pentru anumite plante. Faptul că există încă neonecotinoide, diampiram și neoteforam, care nu sunt interzise și aș dori să întreb personal ce părere aveți în legătură cu uh, efectul acestora asupra uh, albinelor. Întrebarea mea este următoarea. Vi se pare rezonabil să amânăm uh, interdicția totală a acestor produse neonicotinoide atunci când efectele uh, asupra mediului sunt uh, foarte clare. Vă mulțumesc, domnule Van der Schluis. Cred că răspunsul poate să fie foarte scurt. Da, uh, se, se justifică cu datele disponibile la nivel actual interdicția tuturor neonicotinoidelor, care nu corespund cu nivelul de protecție pe care îl dorește Europa, conform propriei, propriului său regulament. Și uh, există consens în uh, comunitatea științifică că nu îndeplinesc aceste criterii care ar trebui să se aplice și la utilizarea ca biocide și ca uh, plante pentru sănătatea animală, pentru că există și alte produse care ajung în apele freatice. Și acolo sunt uh, ajung în uh, alpine, ajung la insectele acvatice și așa mai departe. Deci, uh, da, o interdicție totală corespunde cu datele științifice în vigoare în momentul actual. Mulțumesc, domnul Wait. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doream să-l întreb ceva pe domnul Capri, care a spus că nu există niciun agricultor profesionist care să nu folosească pesticidă. Nu știu dacă nu cunoașteți prea bine lucrurile sau doriți să diseminați intenționat uh, informații false. Între timp m-am informat puțin, lucrați pentru o universitate particulară și sunteți cunoscuți pentru apropierea pe care o aveți față de uh, industrie, în anul 2011 ați um, publicat un raport în care spuneți că nu neonicotinoidele ar fi responsabile pentru dispariția coloniilor de, de albine. Deci, dacă acest, studiu, dacă acest studiu nu ar fi uh, finanțat de Monsanto și de Syngenta și așa mai departe. Și tocmai de aceea n-aș dori să vă întreb nimic pentru că nu aș avea încredere în ce mi-ați răspunde. Uh, o să mă, aleg, o să mă adresez uh, colegei dumneavoastră. Există un studiu care spune că albinele uh, dezvoltă un, un, un anumit grad de dependență față de uh, neonicotinoide. Nu știu, aveți dovezi în acest sens pentru că albinele revin în locurile unde au polenizat tocmai pentru că plantele respective emiteau neonicotinoide? Eh, there are indeed some studies that show Există anumite studii, într-adevăr, care arată că albinele devin dependente de neonicotinoide. Eh, pe albinele melifere și pe bondar cred că s-au făcut asemenea studii. Dar eh, nu s-a demonstrat masiv acest lucru, însă există anumite studii care par să ar, arate în această direcție. Vă mulțumesc, doamna Răuș. Îmi cer scuze, domnul Capri, dacă da, întrebarea nu mi s-a adresat mie, Există erori de concepție în ceea ce a spus antevorbitorul. Universitatea mea se cheamă Universitatea Catolică Sacre-Cœur, este cea mai mare universitate privată recunoscută de autoritățile publice din Europa. În al doilea rând, nu am avut legături financiare de niciun fel cu industria. Așadar, în, în la EFSA am fost atacat de mai mult, ar, aș fi fost atacat de, cu, în legătură cu conflicte de interes la EFSA și am fost uh, atacat constant, în schimb, pentru că am fost primul care a prezentat un raport, uh, poate provocator, dar bazându-mă pe o analiză detaliată și anticipam pentru că era o anticipare din partea mea, anticipam că albinele și declinul lor relativ uh, s-ar putea verifica, uh, uh, s-ar putea datora efectelor stresurilor multiple. Acest fenomen a fost cercetat în anii ulteriori și astăzi lucrez asupra albinelor, însă aș dori să clarific acest lucru pentru că nu vreau să las fără replică anumite minciuni și aveți toată lumea acces la aceste documente care sunt publice. Doamna Hoibuch, vă mulțumesc. Aș avea o întrebare pentru domnul van der Sluis. Ați amintit sistemul IPM de gestionare integrată a combaterii dăunătorilor. De și avem un cadru legislativ uh, destul de bun care se bazează pe o piramidă în vârful căreia ar trebui să se regăsească recurgerea la pesticide. Însă, în practică, lucrurile par să fie complet diferite. Pesticidele sunt parte integrantă a sistemului. Există sisteme de cultură agricolă unde pesticidele mm, trebuie folosite uh, tot, mm, tot timpul Um, există finanțări uh, a unor uh, studii despre cum putem să atenuăm uh, să atenuăm riscurile reprezentate de pesticide. Eu mi-aș, aș, fi, aș fi preferat să investim acești bani în tocmai aceste metode alternative de combatere a dăunătorilor. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu situația în care, uh, cu cât Um, în care perioada expunerii este mai importantă și nu doza, pentru că dacă ești expus o perioadă lungă de timp la o doză redusă, efectele sunt la fel de um, dăunătoare. Și dacă am înțeles eu prea bine, ar trebui să ne îndepărtăm de la o abordare um, preventivă înspre una Um, de tratare a maladilor. Putem să facem acest lucru garantând în același timp siguranța alimentară, hrănirea tuturor oamenilor. Vă mulțumesc, domnul van der Sluș. Da, cred că ce ați întrebat este aliniat uh, prezentării mele că avem nevoie urgentă de o tradiție, de o tranziție în care să tratăm cu toată seriozitatea gestionarea integrată a combaterii dăunătorilor și nu să ajustăm pe aici, pe acolo folosirea profilactică a, a pesticidelor, pentru că dacă nu, nu vom, pentru că doar, doar așa vom ajunge la, o, la reducerea drastică a reziduelor de pesticide în mediul înconjurător de care am avea nevoie pentru restaurarea ecosistemelor pe care le-am pierdut și cu, uh, cu impactul conex asupra polenizatorilor și așa mai departe. Toate aceste substanțe care au uh, caracteristicile prin care toxicitatea le este amplificată odată cu o perioadă mai lungă de timp de expunere și că rămân în mediul înconjurător, sunt prezente pe parcursul unui întreg ciclu de, de viață unui or, organism. Deci dacă știm că există substanțe chimice care au aceste caracter, uh, caracteristici uh, și că orice uh, expunere ulterioară produce efecte cumulative asupra sistemului nervos. Deci dacă știm că există această caracteristică, expunerea este amplificată de timpul de expunere, ar trebui să fie interzisă. Deci substanțele chimice respective ar trebui să fie interzise, așa cum am interzis perturbatorii endocrini. În practică nu, uh, nu avem această interdicție, dar în teorie ea există. La fel cum ar trebui să se aplice și substan- uh, substanțelor carcinogene. Uh, deci aceste substanțe, dacă sunt persistente, dacă rămân pe parcursul întregului an în mediul conjurător, ar trebui să fie interzisă. Nu sunt sigur că am reușit să vă răspund tuturor uh, întrebărilor. Uh, am avut dificultăți să urmăresc și să urmăresc și interpretarea. Mulțumesc, doamna Hoibuc. O precizare foarte scurtă, dacă îmi permiteți. Nu ar trebui să uităm că IPM, gestionarea integrată a dăunătorilor, este parte din legislația noastră europeană, deci ar trebui să facem tot ceea ce ne stăm puteri pentru a o pune mai bine în aplicare. Affirmation. Je vous propose de, de passer la seconde, au second panel, si vous le permettez, puisque le temps court, donc on va essayer de respecter les, les horaires. Et donc... Euh, euh Până vom continua, uh, la fel o să îi dau cuvântul doamnei Francisca de Verde, care să ia, să ia cuvântul, ținând cont de limitarea de 10 minute. Doamna Francisca Achterberg, de la Greenpeace Europe, vă dau cuvântul. Da. Um, thank you very much and uh, thank you uh, very much to the committee members. Vă mulțumesc Mulțumesc membrilor Comisiei dumneavoastră pentru că m-ați invitat să prezint, să, ne, să prezint uh, părerile și recomandările organizației noastre vis-a-vis -vis de ce ar trebui să se întâmple pe viitor. Câteva cuvinte despre Greenpeace. Am uh, susținut deja de mai mult timp eliminarea substanțelor chimice toxice din mediul înconjurător. Am susținut în mod specific uh, inter, interzicerea glifosatului, am coorganizat cetățenii inițiativă cetățenească în acest sens și am susținut de asemenea inter- interzicerea neonicotinoidelor. Nu ne dorim doar eliminarea unor substanțe chimice specifice care reprezintă un pericol pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană, ci susținem o transformare a practicilor agricole înspre o situație în care substanțele chimice, pesticidele, să nu-și mai găsească locul. După controversa legată de glifosat, se examinează procedurile de autorizare în Europa și principalul mesaj pe care doresc să îl uh, trimit este că, în principiu, nu deficiențele legislative ar trebui să fie rezolvate, ci deficiențele puneri în aplicare adecvate ale legislației europene. O să mă acces pe trei domenii. Unde Um, practicile cotidiene contravin legii. Um, de o chestiune sunt uh, reprezentate statele membre raportoare și EFSA și anume un, o evaluare a riscului independentă și transparentă în Uniunea Europeană, unde există deficiențe. În a doua ține de uh, responsabilitatea Comisiei și a statelor membre și anume acțiuni eficiente asupra pentru a combate pericolele identificate și al treilea domeniu problematic se referă la responsabilitatea statelor membre partajată cu cea a Comisiei. Și este vorba de autorizațiile oferite de urgent, în situații de urgență. La ce mă referam în momentul în care spuneam că nu există o evaluare a riscului independentă și transparentă? În primul rând, în legislație se spune cu toată Uh, deci legislația este în ordine, este clară. Se spune că statul, statul membru raportor va face o evaluare independentă, obiectivă și transparentă în lumina cunoștințelor actuale, științifice și tehnice. Și am auzit că acest lucru nu se întâmplă întotdeauna. Prin, exemp- prin exemplul glifosatului am văzut că, în primul rând, au fost folosite studii nepublicate. De fapt, EFSA a, a declarat că a ajuns la o concluzie diferită pentru că a folosit studii nepublicate. Deci sunt studii care nu sunt accesibile în totalitatea lor, ci doar putea fi accesate doar rezumate ale acestor studii. O altă critică se referă la uh, o evaluare critică a studiilor respective. Uh, statul uh, membru raportor a spus, uh, statele membre raportor au spus cu toată claritatea că nu au avut suficient timp să examineze în detaliu stadiile, că au um, și-au formulat comentariile doar plecând de la rezumatul furnizat de producători. Ceea ce nu a dus la vreun răspuns din partea EFSA sau din partea Comisiei. Când vine vorba de al doilea tip de informații care sunt uh, evaluate în, uh, în, eva, în evaluarea ris, uh, riscurilor, dincolo de studiile prezentate de industrie, cei care evaluează riscurile trebuie să examineze și literatura care a făcut obiectul unei evaluări interpares și aici a fost chiar și mai frapant modul în care statele membre uh, raportoar nu, și nu s-au achitat de responsabilitățile care le reveneau, ci au recurs la un proces de copy-paste, um, copiind uh, evaluările producătorilor. Din dosarele depuse pentru, autori- din, uh, pentru autorizare au fost uh, preluate uh, afirmații în uh, raportul de evaluare a riscurilor. Drept urmare, este normal să um, fie ratate informații uh, importante și să fie ușurată sarcina industriei de a ascunde informații importante. A doua remarcă, când în Uniunea Europeană sunt identificate riscuri, instituțiile europene nu recurg de fiecare dată la măsuri pentru restricționarea utilizării acestor substanțe chimice. Um, riscurile identificate pe plan uh, european urmând să fie rezolvate de către statele membre. Și exemplul pe care vi-l dau este cel al glifosatului. Evaluarea pe care o vedeți aici este concluzia EFSA, unde se amintește un risc pe termen lung pentru nevertebrate, pentru 4 din 5 uh, potențiali utilizatori. EFSA nu s-a referit la acest lucru ca o uh, preocupare critică și concluzia comisiei a fost că nu ar fi niciun fel de necesitate de a restricționa autorizarea produsului respectiv. Ceea ce s-a întâmplat din punctul nostru de vedere este că comisia nu și-a exercitat responsabilitatea de a garanta o, o protecție eficientă a mediului înconjurător. Și aș dori să atrag atenția membrilor acestei comisii că, de fapt, comisia dispune de un grad mare de discreție uh, din acest punct uh, de vedere, dacă sunt identificate un, a, identificate anumite uh, riscuri. De fapt, în răspunsul scris adresat Comisiei PEST, uh, Comisia insistă uh, fapt, asupra faptului că, utili, că atunci când utilizările potențiale sunt considerate a fi uh, sigure, dar că există indicii că pentru alte utilizatori, uh, pentru alte utilizări ar apărea riscuri, Comisia ar putea să restricționeze și uh, utilizările pentru care, pornind de la avizul EFSA, nu ar exista motive de îngrijorare. dacă una din uh, utilizările potențiale poate să ducă la riscuri chiar și reduse. Este un exemplu uh, legat de glifosat, dar există și alte exemple pentru substanțele nico, neonicotinoide, fiind permise în continuare anumite tipuri de utilizări, chiar și acum. Și ajung la alt exemplu abuzarea autorizărilor urgente de către uh, statele membre. De fapt, de la interdicția parțială, de la primul set de restricții care a intrat în vigoare în anul 2013, restricții um, pentru neonicotinoide datorită impactului acestora asupra albinelor, aproximativ o jumătate din statele membre au emis asemenea autorizații de urgență pentru asemenea substanțe. România este un caz extrem. România, în mod sistematic, în fiecare an, din anul 2013, a emis o asemenea autorizare de urgență în condițiile în care, în temeiul leg- legislației, aceste autorizații de urgență ar trebui să fie limitate la situații, uh, la circunstanțe speciale necesare apariție unor situații de urgență care să, care să necesite prote- uh, prote- protecția plantelor. Comisia a cerut EFSA să examineze această situație nu i s-a cerut EFSA să evalueze existența unei uh, situații de urgență, ci doar necesitatea folosirii acestor, uh, acestor uh, substanțe chimice. Și EFSA a ajuns la concluzia că pentru România autorizarea clotianidinului, imidacloropidului sau tiametoxamului a fost uh, justificată pentru a controla agriotes în cazul culturilor de uh, porum sau de floarea soarelui în anul 2017. Ceea ce nu înseamnă decât o batjocurire a interdicției um, din Uniunea Europeană. Dacă în continuare sunt identificate pericole, dacă, um, asemenea situații de urgență pentru a permite în continuare folosirea unor asemenea substanțe, atunci nu știu ce rost mai are să uh, trecem la aceste acțiuni. Și am ajuns la recomandările legate de aceste trei probleme. În mod evident, statele membre raportoare și EFSA trebuie să recurgă la o adevărată evaluare independentă și să nu se bazeze pe interpretarea industriei a informațiilor și toate studiile folosite ar trebui să fie accesibile în mod public. Din punctul de vedere al, pub- al publicării, Comisia a făcut o propunere care a ajuns în procedura de, co- de co- codecizie. Co- în ceea ce privește ce ar trebui să însemne o adevărată evaluare cu adevărat independentă, cred că Comisia ar trebui să precizeze puțin lucrurile, să spună că este vorba de o evaluare adecvată a informațiilor, să nu ne bazăm doar pe informațiile furnizate de industrie și să nu copiem pur și simplu informațiile din dosarele industriei în raportul de valoare a riscurilor în legătură cu al doilea punct. Comisia Europeană, în mod coerent, ar trebui să restricționeze utilizarea sau să interzică substanțele chimice, pesticide care dăunează mediul înconjurător, nu poate să lase la latitudinea statelor membre această interdicție și, în al treilea rând, statele membre ar trebui să recurgă la articolul 53 privind autorizațiile de urgență, respectând intențiile acestui articol și uh, Comisia poate ar putea să actualizeze liniile directoare în acest sens pentru a explica statelor membre ce pot și nu pot face și care sunt condițiile care trebuie să fie respectate pentru emiterea acestor autorizații. În rezumat, nu este nimic în regulă cu dreptul primar european. După cum am spus deja, metodele de evaluare a riscurilor și uh, uh, informațiile folosite trebuie să fie actualizate periodic pentru a fi respectate standardele de ultima oră, însă în ceea ce privește legislația în sine, um, regulamentul 1107, aș avea doar două mesaje de adresat. Cei, cei care cei care sunt responsabili pentru evaluarea riscurilor trebuie să uh, fie precauți cu informațiile furnizate de producători. Este evident că aceștia doresc să primească un aviz uh, favorabil din partea autorităților de reglementare. În al doilea rând, cei care sunt responsabili pentru luarea unor decizii privind uh, pesticidele ar trebui să ofere o prioritate mai mare, așa cum o cere legea uh, protejării mediului înconjurător și sănătății oamenilor. O singură recomandare suplimentară care nu se regăsește pe imaginile pe care le-am, le-am pregătit, este o cerere și a inițiativei cetățenești uh, europene, și anume necesitatea urgentă de a crea un sistem în care studiile sunt plătite de către industrie, dar nu sunt comandate de către industrie și nu sunt supravegate, redactarea lor nu este supravegată de uh, industrie. Acest lucru ar ușura în mod considerabil viața celor care evaluează riscurile. Nu, cred că este ceva cu totul fezabil, însă în acest moment Comisia și EFSA nu doresc să implementeze un asemenea sistem, însă cred că Comisia Europeană nu ar trebui să ignore această cerere semnată de mai mult de un cetățen european și ar trebui să examineze opțiunile uh, existente din acest punct de vedere. Vă mulțumesc. Monsieur Martin Pigeon. Vă mulțumesc, domnul Ma- Martin Pigeon. I'll try to be as brief as, and concise as Francisca has been. Um, so my name is Martin Pigeon. As you've heard, I'm working with Corporate Europe Observatory, which is primary... Lucrez cu Corporate Europe Observatory, care este o companie de lobby mai degrabă decât de uh, mediu și Asta se va reflecta în modul în care abordez acest subiect. Lobby-ul este o relație și cea mai importantă administrație pentru multe companii de, din acest domeniu în Europa este a, um, a, uh, Autoritatea de Siguranță Alimentară și a, uh, EFSA și pentru asta am uh, examinat transparent, politica de transparență a acestei organizații în ultimii ani. Prima observație privind lobby-ul corporatist um, este modul în care este folosită, folosită știința în aceste dezbateri. Uh, toată lumea vorbește despre știință, mai ales industria, dar când uh, vedem ce înseamnă asta în practic, în practic, de fapt, este subminată știința chiar dacă se pretinde sprijinirea ei. Asta și dumneavoastră în Parlamentul European, fiindcă a fost și argumentul lui Monsanto de anul trecut, uh, când a refuzat să vină în Parlamentul European, fiindcă a spus că pesticidele și evaluarea pesticidelor trebuie să fie o procedură științifică și uh, li s-a părut că se politizează această procedură. Doamne, nu ferește politicieni. O altă un alt uh, fragment din uh, documentul uh, Monsanto foarte interesant uh, este faptul că datele generate de mediul universitate a fost o, o îngrijorare pentru noi în ceea ce privește protecția produselor noastre. Mă bucur că v-ați dat de gol. Așa înțelegem și noi lucrurile. S-au dat uh, deja câteva exemple de antevorbitori, dar în momentul în care un om de știință independent ajunge la o concluzie, uh, în ceea ce privește un produs uh, periculos, uh, a care comercializarea este periculoasă, vreau să spun că se demarează un proces în mai multe etape. Se întâmplă mai multe lucruri. Dar uh, modul în care industria interacționează cu știința în scopuri reglementative este în ceea ce se des- descrie aici pentru Plastics Europe. Nu e vorba doar de pesticide, mai schimbăm subiectul. Acesta este uh, Aici Plastic Zero se întreabă ce o să facă cu uh, amenințările, de pildă, la puncte slabe. Există uh, dovești științifice care uh, arată că plasticul are proprietăți de perturbator endocrin, dar uh, doresc uh, să financeze uh, cercetare științifică pe viitor și uh, s-ar putea să, ca cercetarea viitoare să dea rezultate uh, rezultate diferite și astfel se câștigă timp uh, prin aceste cercetări. Manipulările industriei nu sunt extraordinare și poate de așteptat uh, din partea unei entități comerciale, dar nu ar fi atât de eficiente dacă Uniunea Europeană ar avea un sistem științific independent și transparent pentru a evalua riscul produselor, în acest caz al pesticidelor, dar nu, dar nu, nu e cazul, din păcate. Uh, și o să vă vorbesc despre principalele fluxuri pe care le putem identifica. Francesca a descris deja câteva și antevorbitorii noștri. În primul rând, o, e vorba de capacitate. EFSA nu are. Uh, deci, lucrează cu voluntari care sunt plătiți pentru o perioadă de 60-70 de zile cu normă întreagă pe an și te plă deși ești plătit 300 de euro pe zi pentru zilele în care particip la reuniuni și atât, avem doar câte, sunt doar câteva reuniuni pe an. Deci, eh, încearcă tu să, să recrutezi eh, experți la nivel înalt, eh, experți foarte buni așa. Din cauza aceasta, EFSA are probleme și nu reușește să recruteze experți buni. Și din câte înțeleg eu lucrurile, de fapt, EFSA își sacrifică independența din cauza unor constrângeri operaționale. O să trec rapid în revista asta. Scandalul copy-paste, s-a vorbit franceza despre asta. Și iată un caz tipic. Prim, se primește o solicitare, mii de pagini, mă rog, să fac uh, economii, uh, crezi datele pe cuvânt și apoi Asta se întâmpla. Sprijin interpretarea unor date care a fost scrisă de oameni de știință ai industriei și asta devine evaluarea, evaluarea Uniunii Europene. Și asta s-a făcut și la EFSA. La EFSA. Iar resursele, capacitatea sunt problema aici, dar nu numai capacitatea. Lucru de care trebuie să se păzească instituțiile europene. Iată, aici. Pe mine m-a interesat de dezbaterea privind glifosatul, fiindcă lucrurile nu ar fi atât de rele dacă oamenii de știință independență ar putea să analizeze datele pe care le, le înaintează industria agențiilor, dar nu pot, fiindcă datele sunt uh, confidențiale. De ce? Pentru că sunt co- și costisitoare și astfel uh, Astfel uh, există o concentrare a pieței. Iată de ce, până la urmă, Monsanto are de câștigat și din ce ce mai puține companii fac cercetare la ora actuală. Pe de-o parte, asta e uh, un lucru de care se plânge piața uh, pesticidelor, dar este favorabilă marilor membri, fiindcă se exclude pe piață concurența, pur și simplu. Deci avem nevoie de foarte multă cercetare în molecule noi, dar nu se întâmplă sau nu se întâmplă suficient. În ceea ce privește transparența și uh, datele secrete și confidențialitatea datelor, acesta este, va fi subiectul unei alte discuții. Re, revizuirea regulamentului GFL care a fost uh, propus de comisie Vreau să vă spun că vorbim astăzi sau mai târziu, dar uh, este binevenită această mișcare, însă detaliile sunt cele importante și ne îngrijorează unele elementele acestei propuneri. Și ați vorbit deja despre aceste lucruri. Un, o altă problemă, un alt defect, foarte important. Când, când le vorbesc uh, despre asta oamenilor care nu sunt uh, Uh, care nu cunosc în uh, acest uh, domeniu nu mă cred. Doar substanțele active sunt evaluate la nivel european. Dar ce se folosește, de fapt, sunt, sunt alte ingrediente care nu sunt evaluate, de fapt, sau sunt mai superficial. Și asta spune chiar nu Monsanto, Monsanto pentru glifosat. Ați văzut această notă informativă. Directorul, este, directorul primește acest, această informare nu am făcut testarea, fiindcă testarea și ingredientele nu se, nu se ridică la nivelul ingredient, ingredientului activ. Și vedeți care sunt cerințele de date. Toxicitatea acută, iritarea pielii și ochilor și nu se vorbește despre caracterul cancerigen și așa mai departe. Cu asta poți să vinzi, cu asta poți să, cu acest defect mare, poți să scufunzi Titanicul. Apoi, uh, un alt, o altă problemă introdusă discret în 2012. Uh, uh, industria cunoștea uh, rezultatele rezultatele evaluării EFSA cu două săptămâni înainte de publicare, deci nu există secret uh, comercial Teoretic, sistemul este împărțit între gestionarea, evaluarea riscului și gestionarea riscului, dar în prima fază a, ajungi la intervenția oficialităților guvernamentale din țările membre și nu se garantează faptul că acești oameni nu urmează ordine politice. Fiindcă, tehnic, asta, e, asta este slujba lor. În unele țări există agenții independente și pot acolo mai multe protecție, dar dar pentru Marea Britanie lucrurile nu sunt așa. Ei au privatizat pur și simplu Agenția de Securitate Alimentară. Acum e o companie privată. Și ultima problemă, au spus și alte vorbitori despre, despre asta, e vorba de faptul că scala de folosire nu face parte din evaluare, nu este un element al evaluării. Și așa, știința de, regl- de reglementare, metodologia folosită pentru a da autorizații pe piață și, și știința adevărată trebuie să se, se îmbine și și dacă acestea ar, s-ar îndrepta către realitate, ar fi foarte bine pentru toată lumea. Așa cum a spus Francesca, sunt elemente în regulamentul pesticidelor din 2009 care sunt foarte importante și pe care industria vrea să le eliminați. Aceste, aceste opt alineate, criteriile de eliminare sunt criteriile pentru cele mai uh, rele pesticide. Domnule Capri, nu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu e vorba doar de risc pentru cele mai rele pesticide, unde nu uh, poate fi restrâns riscul, trebuie să, se, să existe această procedură de eliminare. Acum rămâne cu agricultorii, pentru că până la urmă ei sunt principalii utilizatori. Fermierii au făcut ce le-am spus noi să facă societatea în ultimii 15 ani și acum le uh, reproșăm că au făcut ce au făcut. Nu e corect. Și pe scurt vreau să vă spun că siguranța trebuie să fie pe primul loc când vorbim despre evaluări, dar problema este că dacă ținem cont numai de siguranță, nu, nu țin, și nu ținem cont de preț, care e important pentru agricultori, uh, pierdem jumătate din ecuație. Iată principalul motiv pentru care princip- mari, mari agricultori s-au opus interdicției glifosatului, fiindcă au spus dacă, dacă interdiceți glifosatul, ne puneți într-o poziție de concurență neloială și adevărat, fiindcă dacă siguranța și comerțul nu merg mână în mână, atunci se pierde o ocazie importantă și veți vedea că în principalul argument pentru reautorizarea uh, glifosatul nu a fost siguranța, ci, co- ci comerțul, fiindcă lobby-ul țărilor exportatoare, cum ar fi Canada, SUA, Australia, și uh, lobby-ul uh, marilor fermieri a fost foarte puternic și înțelegem că asta a fost unul dintre principalii factori în ceea ce privește uh, activitatea de echilibrare a Comisiei în această subiect, ceea ce și acest subiect. Acum, trebuie să se recunoască faptul că produsele agricole nu sunt o piață ca oricare alta. Asta însea, ar însemna ca Comisia să pună sub semnul întrebării un concept ideologic și anume că comerțul liber e, este sfânt, dar nu este așa. Acum, ceea ce vreau recomandările, Așa cum a spus pe bună dreptate Francesca, o bună aplicare a regulamentului principal ar fi o idee foarte bună. EFSA ar trebui să aibă mai multe resurse pentru a putea să devină într-adevăr independent, independentă de companiile a căror produse le reglementează. Mulțumesc pentru foarte, cele foarte, multele întrebări pe care le-am primit în scris, am răspuns tuturor, deci aveți eh, acolo mai multe informații și mai multe sugestii, dar aș vrea să închei cu două aspecte. Un uh, un citat al unui om de știință care a spus a spus, uh, cercetarea trebuie să fie făcută mai devreme în procesul autorizării, iar dovezile ar trebui să fie produse de laboratoare independente, datele ar trebui să fie puse la dispoziția comunității științifice pe deplin și costul să fie suportat de producător. Um, și uh, prin, uh, prin taxe, pentru a nu fi pedepsite IMM-urile. Acum, în ceea ce vește apă. Avem un, un experiment, un studiu mai ales în uh, mai multe orașe, dar mai ales în München, în Bavaria. Directorul uh, companiei de apă uh, în anii 70-80 și-a dat seama că avea o problemă cu contaminarea resurselor de apă. A început să subvenționeze fermierii pentru a nu mai polua. Nu exista atunci uh, asta, agricultura biologică. Uh, ce interesa interesant este că acum, la 30 de ani mai târziu, e de 10 ori mai ieftin uh, pentru München să, și pentru primărie să facă asta decât să plătească uh, procesul de depoluare, fiindcă prevenirea este întotdeauna mai ieftină decât tratarea, dar bineînțeles companiile nu vor să audă așa ceva. Mulțumesc, domnule Pijon, pentru intervenția dumneavoastră. Trec acum la Domnul Domnul Cin, ultima intervenție. And thank you for inviting me. Vă mulțumesc pentru invitație. Sunt partener în ferma familială din Regatul Unit, unde avem o serie de culturi Însă sunt aici în rolul meu la Centrul pentru Producție Agricolă, unul dintre patru centre de inovare înființate de către regat, Guvernul Regatului Unit. Încercăm să înțelegem pro, problemele asociate cu sănătatea culturilor și să găsim soluții inovatoare. Uh, comportamentul produselor pentru protecția plantelor este uh, crucial pentru noi. Populația uh, mondială se preconizează că va crește la 10 miliarde în 2000, până în 2050. Provocarea este să producem mai multe produse agricole din același uh, teren și să protejăm biodiversitatea. 25% din terenul european este folosit pe culturi permanente și arabile Uh, pentru a uh, hrăni populația Uniunii de 512 milioane de oameni. Domnilor și domnilor, trebuie să mâncăm, deci trebuie să uh, avem agricultură. Agricultura ONU, Organizația ONU pentru Agricultură și estimează că fără produse de protecție a plantelor, uh, Uh, s-ar putea pierde o, o proporție semnificativă din uh, culturi. Uh, Buruienile pot să fie otrăvitoare pentru oameni și animale și patogenii cauzează câteva dintre bolile cele mai periculoase și produc mic, micotoxine care uh, supraviețuiesc tranziției până în uh, alimente și creează efecte cronice și chiar fatale. Uh, controlul acestor dăunători are un beneficiu clar pentru sănătatea oamenilor și animalelor și rămâne crucial în, uh, în sistemele de uh, agricultură însă pro- progresele, uh, utilizarea agenților de control biologe, biologic, uh, tehnologii de aplicare țintită mm, pot să se combine pentru a asigura uh, producția de alimente sigure și care protejează mediul. Aceste uh, evoluții promit uh, un viitor mai bun. Vă dau câteva exemple. Dezvoltăm mai multe produse țintite care să aibă un impact mult mai redus asupra organismelor nețintite într-o serie de uh, medii. Uh, pe, la ferma mea uh, foloseam un fosfat organic pentru a controla larvele dar acesta omora și râmele. În multe feluri sterilizează solul. Acum ev- ev- evităm acest, acest lucru prin introducerea nematodelor care invadează larvele uh, dăunătorilor. Uh, o evoluție extrem de, de succes cu un um, cu un agent biologic care ajută păstrarea unui sol uh, sănătos. Aplicăm uh, uh, produse de protecție a plantelor doar pe siturile vizate. Prin adaptarea sistemelor de spreiere putem să le adaptăm până la nivelul individual al buruienii sau al plantei Uh, afectate, care uh, ne aduce uh, beneficii. Avem și stații de monitorizare a culturilor care colectează sporii de boale și le, și le secvențiază ADN-ul atunci știm să nu acționăm atunci când nu există um, boli și ne o, suntem informați în legătură cu patogenii pentru a evita problemele de rezistență și minimizăm impactul asupra mediului. De, după uh, Revoluția Agricolă din secolul XVIII, am asistat la uh, o uh, sofisticare din ce în ce mai mare a mașinărilor de, a utilajelor de uh, uh a utilajelor agricole, însă aerul din sol oxidează materia organică de care depindem pentru a menține microbiomul. Uh, de-a lungul anilor am asistat la o degradare crescândă a solurilor noastre și mulți fermieri progresiști eh, în, înlocuiesc plugul cu glifosatul. Această uh, strategie uh, previne eroziunea solului, uh, uh, susține biomul solului și este o, uh, un instrument uh, esențial pentru agricultura uh, durabil, însă sistemul depinde de glifosat. În acest an, în, doar în Regatul Unit, uh, mii de hectare de rapiță sunt uh, uh, dezrădăcinate sau spreiate cu insecticide datorită invaziei gândacilor după interdicția neonicotinoidelor va exista o reducere foarte mare a uh, florilor timpurii disponibile pentru uh, albine. Și nu știm dacă uh, uh, interzicerea neonicotinoidelor nu cumva, nu cumva va fi mai dăunătoare decât uh, utilizarea lor. Uh, regulamentele Uniunii sunt uh, printre cele mai stricte din lume. Este nevoie de în jur de 200 de studii științifice și costă peste 50 de milioane de euro să introduci un produs pe piața uh, Uniunii. Protocoalele de testare sunt foarte uh, eficiente în protejarea publicului și a mediului, însă s-a acordat foarte puțină atenție uh, susținerii producției agricole ecologice. Faptul că tocmai am început uh, al optelea an uh, al asociației noastre și uh, s-a introdus doar o substanță activă pe an pe piață, ne arată că această abordare nu uh, are efectul scontat pentru uh, fermieri. Este un eșec care uh, înăbușă disponibilitatea pesticidelor cu risc redus. Acest lucru se resimte în uh, industria horticolă, unde Regatul Unit are acces la chiar mai puține reactive decât majoritatea altor state. Dacă regulamentul actual vrea să apere producția agricolă și europeană și competitivitatea, este nevoie de o regândire urgentă a mm, regulamentului. Conform principiului precauției, Comisia Europeană poate să interzică utilizarea unui produs de protecție a plantelor dacă nu se poate hotărâ cu suficient uh, certitudine uh, și prin o evaluare științifică obiectivă um, utilizarea sigură. Uh, centrul pen nostru a construit un acest, un mezocosm, care este un uh, sistem experimental în aer liber, care uh, examinează mediul natural sub condiții uh, controlate. Aici se acordă o legătură între studiile pe teren și cele în laborator. Acesta include cursuri de apă controlate și alte caracteristici este exact uh, felul de evoluție care trebuie să fie adoptat de către industrie pentru a genera uh, încrederea publicului în utilizarea produselor de protecție a plantelor. Colectarea celor mai bune date uh, despre pesticide, expunere, distribuție, nu va răspunde la preocupările pe, și îngrijorările pe care le au unii în legătură cu utilizarea lor și miturile non-raționale uh, Uh, duc la uh, schimbări politice. Scepticismul în legătură cu uh, ceea ce se cunoaște deja duce la idei eronate. Legislatorii europeni trebuie să treacă deasupra, să treacă peste aceste limitări acum când lucrăm pentru un viitor mai bun, avem nevoie ca autoritățile să aprobe cât mai repede chimicale mai țintite pentru a îmbunătăți productivitatea culturilor pe criterii științifice. Gândiți-vă la leșia de uh, uscasnic, foarte periculoasă, însă um, dacă ne gândim la uh, uh, dacă purtăm uh, mănuși de cauciuc și dacă o folosim corespunzătoare, este un produs obișnuit care se regăsește în aproape orice gospodărie. Nu există niciun răspuns de final pentru a avea Uh, răspunsuri și bun uh, soluții pentru toți. Anumite sisteme nu vor fi la îndemâna tuturor și nu uh, și faptul că nu ne vom mai putea permite alimentația în viitor va afecta sănătatea oamenilor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul Norbert Linz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am doar o scurtă întrebare pentru doamna Achterberg. Nu am înțeles foarte clar. Pentru dumneavoastră este important să îmbunătățim procedura de autorizare sau este vorba de o campanie mai generală? Deci o întrebare banală. Care, ce fel de produse fitosanitare ați accepta? Eh, Madame Doamna Oșteberg? Yes, sorry. Yes. So the, um... Da. Cred că mi-ați adresat două întrebări. Prezentarea mea s-a axat pe întrebarea legată de modalitățile de a sistemului de autorizare din Europa. Și eu mă întrebam cum este posibil ca cum să facem posibil ca criteriile stabilite de legislația europeană să fie, reprezent, să fie respectate. În ceea ce privește abordarea Greenpeace a pesticidelor, da, noi considerăm că sunt pesticide pentru care multe dintre efectele dăunătoare au fost uh, identificate și uh, care pot face obiectul unor acțiuni și există noi pesticide. Um, antevorbitorul meu s-a referit la noi substanțe chimice mai țintite, pentru care Uniunea Europeană și alte autorități uh, din lume sunt uh, foarte rapide când vine vorba de autorizarea acestor noi substanțe, înainte de a înțelege cu adevărat care este impactul lor. Deci Greenpeace își dorește respectarea legii când există, în sensul că dacă există suficiente dovezi privind pericolul reprezentat de pesticide, aceste pesticide sunt uh, interzise sau restricționate pe termen lung. Pentru că obiectivul pe termen scurt este să reducem la un minim utilizarea uh, substanțelor uh, pesticide, pentru că povara generală asupra mediului conjurător nu este una care poate dura și nu ne va permite să producem uh, în mod sustenabil alimente pe viitor. Deci, perspectiva noastră, părerea noastră față de utilizi, utilizarea uh, generală a pesticidelor. Am văzut că se tot introduc uh, noi pesti, pesticide, acestea sunt considerate a fi sigure atâta vreme cât nu li se, cunoaște, nu li se cunosc efectele Uh, secundară și acest lucru nu poate funcționa pentru că poluăm mediul înconjurător cu substanțe pesticide. Acestea nu ar fi trebuit să fie folosite de la, de la bun început. Istoria uh, nicotinoidelor este relevantă din, din acest punct de vedere. Da, fosfații au fost o, au fost o problemă și mm, producătorii au venit cu un nou uh, produs extraordinar, neonicotinoidele, mult mai toxic, care poate fi folosit uh, mai țintit, fiind uh, tratate doar semințele și au spus că ar fi mult mai sigur. E bine, după 10-15 uh, ani am, am văzut că nu era cazul, nu era atât de sigur și ceea ce aud în mod constant din partea colegilor mei din unitatea științifică de la noi este că este un tipar care să repetă tot timpul. Deci, dintr-o perspectivă științifică, nu are rost să înlocuim o moleculă cu o altă moleculă de fiecare dată. Nu. Există deja o sumedenie de asemenea molecule chimice în mediul, în mediul conjurător. Rezidurile apar în locuri unde nu au fost uh, utilizate și trebuie să trecem la măsuri pentru a proteja mediul înconjurător și nu este vorba doar de mediul înconjurător. Noi, agricultura depinde de mediul înconjurător, depindem de soluri uh, uh, curate de apă, curată, deci tocmai dintr-o perspectivă științifică noi argumentăm că trebuie să ne îndepărtăm de utilizarea pesticidelor. Mulțumesc, domnul Bartstas. Vă mulțumesc, domnule președinte. La prima reuniune a comisiei noastre, Comisia Europeană ne-a spus că procedurile de autorizare a substanțelor chimice active și se, se întâmplă pe plan european și că produsele sunt autorizate la nivelul statelor membre. Am, când am descoperit că anumite produse pot duce la uh, efecte uh, cumulate și că astfel produsele pot fi mai periculoase decât substanțele chimice active pe care le conțin. Uh, în urma audierilor pe care le-am avut cu mai mulți experți naționali, am aflat că anumite state membre nu sunt în stare să efectueze o evaluare adecvată a produselor și, în mod evident, nu a tuturor produselor, pentru că nu dispun de resursele necesare în acest sens, nu dispun de personalul necesar, de fondurile necesare, de expertiza de care ar avea nevoie. Deci aș dori să o intră pe Francisca Achterberg sau pe domnul Pijon cum consideră că am putea să rezolvăm această problemă. Nu știu, poate domnul Pijon ar putea începe să răspundă la această întrebare. Da, e o întrebare dificilă, vă mulțumesc pentru că ne-ați adresat-o. Este cu atât mai dificilă cu cât are și un caracter politic, pentru că anumite agenții naționale dețin uh, expertiza, o expertiză chiar mai bună decât cea care se regăsește pe plan european și o capacitate mai bună. Și un răspuns de bun simț ar fi că trebuie să folosim această capacitate existentă. Pericolul este uh, reprezentat de tendința de a Uh, simplifica lucrurile pentru ca toată lumea să vorbească la unison. Știm că și în alte cazuri, bisfenolul A, EFSA um, nu a fost deloc uh, fericită că autoritățile de resort din Franța sau din Danemarca au, și-au prezentat propria părere vis-a-vis -vis de bisfenolul A. Deci este o chestiune bună, pozitivă, care ar trebui să fie păstrată. Există rețele de cooperare. Eu nu prea nu cunosc în detaliu modul în care funcționează sistemul, însă pentru, pentru mine foarte importantă este capacitatea care, care există la nivel european. Dacă ne dorim ca nivelul european să funcționeze mai bine, trebuie să punem la dispoziția acestuia și mijloacele uh, necesare nu știu, uh, poate lumea nu, cred, cred că lumea nu înțelege că la EFSA nu se desfășoară activități științifice, pur și simplu se consultă literatura de, de specialitate. Nu există un buget uh, dedicat unor activități uh, științifice. Uniunea Europeană, DG Research, investește fonduri în următorul cadru financiar multianual în cercetare, dar există acest dezechilibru și inovarea, de exemplu, stă la baza viitorului program Orizont 2020. Și unul din motivele pentru care EFSA găsește cu tot mai mare greutate cercetători independenți este că Uniunea Europeană impune, uh, finanțează mai degrabă parteneriate public-private. Deci, Uh, oamenii de știință uh, trebuie să intre într-un parteneriat cu instituții private pentru a putea avea acces la uh, finanțarea parteneriatelor public-private și despre acestea și Parlamentul European va avea un cuvânt de spus și vă aș ruga să încercați să nu uitați că parteneriatele public-private pot fi uh, bune, însă uh, sunt uh, mortale când vine vorba de evaluarea riscurilor. Mulțumesc, doamnă Afterberg. Doriți să mai adăugați ceva? Da, mm. Nu știu dacă am înțeles eu bine întrebarea. Este vorba de o lipsă, v-ați referit la lipsa expertizei din agențiile naționale, ceea ce nu le permite acestora să își desfășoară funcția de um, stat membru raportor. Nu. Vedem că statele membre nu dispun întotdeauna, unele dispun, altele nu, dar unele nu dispun de expertiza, de mijloacele financiare necesare, de personalul necesar pentru a evalua în mod adecvat produsele fitosanitare care ar putea să ducă la efecte cumulative în sinergie care ar putea să fie chiar mai periculoase decât efectele dănătoare ale substanței, uh, ale substanței chimice respective. Și mă doream să vă întreb cum putem remedia întregul sistem astfel încât să depășim această dihotomie între nivelul european de autorizare și cel național. Acum am înțeles. Știu, sau haideți să formulez lucrurile astfel. În principiu, fiecare din agențiile respective ar trebui să dispună de instrumentele necesare pentru a, a se achita de mandatul care îi revine la modul cel mai bun. Au existat propuneri din partea EFSA, din partea mecanismului uh, de consultare științific de a conferi toate aceste chestiuni, toate, toate aceste prerogative EFSA, care să dispună de personalul necesar de evaluare a riscurilor atât pentru substanțele chimice active, dar și pentru efectele cumulative, sinergiile cu altor ingrediente chimice active din formulele respective ezit să mă pronunț. La nivel uh, conceptual este o idee foarte bună. Totul este concentrat, cunoști mai bine formulele uh, folosite, nivelul utilizării, câte dintre ingredientele respective există. Deci uh, există argumente la nivel conceptual pentru această idee, la nivel pra- practic, ținând seama de cele spuse uh, vis-a-vis de abordarea EFSA și această practică de copy-paste susținută de EFSA. Pentru EFSA nu este o, o problemă pentru EFSA atâta vreme cât um, cel care evaluează riscul este de acord cu informațiile furnizate de producător. Deci, din ace- în această perspectivă, EFSA de astăzi, care nu se îndepărtează suficient de mult de industrie și care nu recunoaște că există o problemă în momentul în care valoarea riscului este, de fapt, un exercițiu de copy-paste a informațiilor furnizate de, de producător, ezit să confer acest prerogativ uh, acestei agenții EFSA. Din punctul meu de vedere, nu cred că este o instituție care este în măsură să se achite de un asemenea mandat. Mulțumesc, Ion Balas înlocuiește pe Simona Bonafé. Prezent a uh, ce moment-là. Tout d'abord, une question... Uh, Am o întrebare pentru domnul Jordan Lachtenberg. Industria și agricultorii spun adesea că numărul de substanțe active disponibile scade și uh, nu prea au ce să utilizeze, nu au atât de multe uh, alegeri. Și comisia a spus în uh, iunie anul trecut că în uh, 2011 existau 427 de molecule uh, și în, uh, în 2018 avem cu 48 de molecule în plus. De unde vine acest mit că moleculele, numărul de molecule scade din moment ce realitatea este că se au, sunt autorizate din ce în ce mai multe. Nu înțeleg această contradicție, această discrepanță. Și în al doilea rând, domnule președinte, am uh, fost la EFSA împreună, la Parma, dacă vă amintiți, am avut o discuție cu EFSA atunci. Și interesant este că EFSA spunea două lucruri. Se apăra, bineînțeles, e normal, dar spunea două lucruri. În primul rând, că răspunde unei comenzi din partea Comisiei Europene privind evaluarea. Și mi amintesc o discuție cu responsabil de la care ne spunea că în ceea ce privește glifosatul, mi s-a pus o întrebare dacă substanța glifosat era cancerigenă. Eu cred că nu, nu m-au întrebat uh, ce impact are asupra solului, nu m-am fost întrebată dacă interacțiunea cu alte substanțe alte ingrediente poate pune probleme și așa mai departe. Deci, aici se pune o întrebare importantă. Lanțul comenzii. Care este lanțul comenzii? Și vreau să-l întreb doamna, doamna Achtenberg, domnul Pijon. Independența studiilor putem să, ne, să credem că poluatorul plătește este un concept bun. Dar vedem că este o, există o problemă și anume capacitatea de autonomie a EFSA în ceea ce privește propriile evaluări sau în ceea ce privește cu protocoale contradictorii cu experți independenți sau proprii să experți și aici apar probleme financiare despre care s-a vorbit de alegeri publice, investiții și așa mai departe. Dar un lucru este foarte important și anume să ne dăm seama dacă la ora actuală dumneavoastră credeți că EFSA are capacitatea de a se sprijini suficient pe studii independente sau dacă este obligată de sistemul economic uh, existent să se bazeze pe studiile industriale. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Achterberg? Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. În legătură cu prima dintre ele, cred că este o întrebare la care domnul așeza lângă mine ar trebui să răspundă mai degrabă. Dumnealui s-a referit la faptul că lipsesc noi substanțe active, că în fiecare an doar câte o substanță activă mai este autorizată și tocmai de aceea. Deci, în mod evident, nu este adevărat că numărul de substanțe active scade, ci din potrivă crește. Numărul substanțelor active autorizate în Uniunea Europeană este în creștere. Interpretarea mea este că dacă unii pretind că acest număr este în scădere și că setul de instrumente de care dispun agricultorii este în reducere, se exercită presiuni asupra Uniunii Europene să relaxeze cadrul de reglementare. Trecând la a doua întrebare, dacă EFSA este capabilă să-și bazeze activitatea doar pe studii independente. Ei bine, sunt examinate două tipuri de studii. O literatură evaluată interpares și este important să există o privire de ansamblu asupra acestui tip de literatură și a rezultatelor furnizate de aceasta, dar există și o altă parte care nu poate fi făcută de oameni de știință independenți fără o finanțare adecvată. Studii pe termen lung, teste efectuate pe animale pentru a înțelege care sunt efectele cronice. Mi s-a spus că universitățile, cu finanțarea de care dispun, nu pot să efectueze asemenea studii. Deci asemenea studii, într-adevăr, trebuie să fie finanțate de industrie, însă ceea ce ar fi important ar fi să nu fie comandate de industrie, pentru că ceea ce am văzut în mod repetat este că informațiile generate uh, sunt uh, verificate din punctul de vedere al uh, conformității de uh, comanditar. Deci interpretarea datelor, rezumatele, prezent, modul în care rezultatele sunt prezentate uh, autorităților de reglementare sunt controlate de laboratoare, de reprezentanții industriei. Și aici uh, poate interveni o manipulare și cel mai uh, ușor lucru ar fi să creăm un, me- un mecanism în care independența să fie controlată de un for independent, nu neapărat de cei care fac evaluarea, deci nu de EFSA, studiile să fie finanțate în continuare de industrie, dar un for independent să fie responsabil pentru uh, comandarea și supravegherea modului în care a fost efectuat uh, studiul respectiv. Mulțumesc, domnul Pijon. Francesca a deja răspuns sur la question. Francesca a răspuns deja la întrebarea privind numărul de molecule și poate că și alt expert va dori să ia cuvântul. Domnule Balas, la întrebarea dumneavoastră, da, într-adevăr, există o problemă, anume cea a produselor noi care nu au fost comercializate și care nu pot facă obiectul studiilor independente, fiindcă doar fabricat, fabricantul are acces la acest produs. Acolo trebuie să lucrăm așa. Apoi, mijloacele EFSA, s-a vorbit deja despre asta, EFSA nu poate să se bazeze decât pe datele pe care le primește, fie care vin de la industrie, fie că vin din mediul universitar. Asta e prima problemă. La ora actuală, nu mai știu când, anul trecut sau acum doi ani, s-a publicat un studiu uh, și uh, Eh, celălalt expert a vorbit despre asta, vecinul meu, eh, se, sau, se plângeau de costuri, fiindcă costurile cresc și la industrie avem eh, jumătate de miliard de euro anual cheltuiți de industrie pentru omologarea substanțelor. Cheltuieli pentru omologarea substanțelor este foarte important pentru că e vorba de bani pe care trebuie să cheltuiască oricum industria. Deci în momentul în care aceste uh, costuri, care nu sunt o investiție, este un cost, deci nu este eligibilă pentru protecția intelectuală cu privire la investiții, trebuie făcut, atunci de ce să lăsăm uh, industria în poziție de control? Fiindcă asta este o problemă în momentul în care au uh, uh, sarcina proprie, au controlul. Dacă am putea printr-o taxă mai degrabă decât printr-o plată pe bucată care ar rezolva problemele de concurență despre care am vorbit în prezentare deja, deci că am putea să avem un sistem, un astfel de sistem care există deja în uh, sistemul în sectorul financiar. Autoritatea piețelor financiare din față este finanțată de, de, printr-o taxă pe produse derivate pentru a-și putea desfășura activitatea. Nu e greu de, de inventat. Problema este legislativă. Dacă se introduce o taxă la nivel european, e nevoie de unanimitate la Consiliu. Da, bun, asta e o chestiune de juriști, să vedem cum putem să inventăm un sistem care să funcționeze astfel de să am avea foarte multe câștigat și EFSA la fel în ceea ce privește expertiza și stabilitate și capacitatea de a avea cercetare pe termen lung și, de a, și o ex, expertiză internă ar avea o, o forță mai mare și toată lumea ar avea de câștigat. Mulțumesc! Există și, și formula veniturilor, mă rog, se pune și problema mijloacelor financiare și posibilitatea de a obține mijloace financiare. Există niște piste bune, niște făgașe de, de deschis, care ar putea fi puse în aplicare rapid. Dar vine nu începem această dezbatere. Doamna McIntyre. Da, aveți cuvântul, doamna McIntyre. Uh, yes, um, I'd like to address a question. Mulțumesc. Aș dori să adresez o întrebare domnului Cin. Trebuie să recunosc că prezentarea dumneavoastră mi s-a părut fascinantă pentru că este foarte util ca comisia noastră să asculte o persoană cu experiență practică care să ne prezintă și un uh, viitor care ne încurajează, pentru că este bine să știm că există uh, posibilități de a proteja mediul înconjurător. Și domnul Cin ne-a dat niște idei practice, mi s-a părut mie, și aș avea două întrebări. Ați spus că se lucrează la dezvoltarea unor produse fitosanitare mai țintite, cu un impact mai redus și cred, dacă am înțeles eu bine, acest lucru trebuie să se lege de folosirea noilor tehnologii. Și v-aș ruga să ne explicați mai în detaliu ce am putea, uh, ce am putea obține și cum ar putea să funcționeze uh, aceste noi idei și preocuparea uh, care există nu v-am auzit să cereți o reducere a procesului de reglementare sau să renunțăm la norme. Eu, dacă v-am înțeles eu bine, v-am auzit, v-am auzit uh, cerând uh, o accelerare a procedurilor de autorizare și că ar exista beneficii aduse de pesticide mai sigure, cu un risc mai redus, dacă acestea ar trece mai repede prin întregul sistem M-ar interesa comentariile dumneavoastră vis-a-vis -vis de aceste noi posibilități reprezentate mai ales de noile substanțe chimice active. Vă mulțumesc. Dacă, dacă începem cu chimia țintită, știm uh, din etapele uh, de început uh, care va fi calea de acțiune pentru eliminarea plantei. Iar aceste, aceste informații ne vor ajuta să înțelegem dacă acesta este un produs chimic sigur sau mai puțin sigur. Și cred că autoritatea de reglementare ar putea să grăbească procesul pentru produse chimice mai sigure, fiindcă acestea sunt produsele pe care trebuie să le aducem agricultorilor cât mai repede cu putință. Și când vine vorba de noile tehnologii, există o suprapunere între noile tehnologii și, uh, și gazdele țintite. Pentru că pentru uh, pesticidele pe care le, nematodul pe care îl folosim pentru uh, vița de vie, nematodul este un organism viu și uh, putem să-l folosim la Uh, ca pesticid, uh, iar, uh, um, iar acestea sunt și, și această modalitate de a controla problema este calea de urmat, după părerea mea. Și aș vrea să clarific diferența între un agent biologic și biopesticid. Biopesticidul este un pesticid derivat din plante. Unele dintre aceste biopesticide pot fi foarte agresive. O travă naturală nu e cu nimic mai bună decât o, o travă sintetică. Tot o, o, travă sunt. Iar uh, agenții biologici sunt ca acest nematod uh, și sunt mult mai țintite în ceea ce noile tehnologii. Dacă putem avea camere uh, instalate pe stropitor uh, și vom putea ținti anumite buruiene, atunci se va limita cantitatea de pesticide, ceea ce e foarte bun pentru agricultori, la punctul de vedere economic și pentru mediul înconjurător și va reduce semnificativ nivelul de reziduri din alimente. Mulțumesc. Doamna Müller. Doamna Achterberg, în uh, iunie uh, uh, la Greenpeace ați întrerupt traficul la München și ați turnat pe vopsea și ați ales uh, o culoare care trebuia să fie ecologică. Am primit uh, detalii privind acest incident și uh, asta din, și din informațiile mele se spune că trebuie evitate contaminarea apelor. Nicht biologisch abbaubar. Nicht in die Kanalisation in Aceste substanțe nu ar trebui să ajungă în uh, apele din pânza freatică. În mm, Tagesspiegel, purtătorul noastră de cuvânt a fost citat cu afirmația după prima ploaie deja s-a spălat uh, totul. Însă, în uh, Berlin a fost nevoie de o cantitate mult mai mare de apă care să fie tratată și Uh, până la urmă s-a ajuns și la trei uh, accidente rutiere cauzate de această problemă. Și aș dori să vă întreb dacă în urma, un, în urma acestei acțiuni uh, organizația dumneavoastră este cea mai potrivită pentru a ne ține predici legate de protecția mediului înconjurător și evaluarea riscurilor. Cealaltă întrebare. Știm cu toții că ne dorim mai puține uh, pesticide, dar în cazul uh, uh, ciupercilor, uh, fungilor, știm că acestea pot să aibă uh, efecte extrem de dăunătoare pentru sănătatea oamenilor. Deci, din acest punct de vedere, de ce uh, substanțe uh, ar trebui să folosim? Domnilor, înțeleg că începe campania electorală. Dar aici e vorba de un raport, deci dacă vrem să votăm în decembrie. Nu cred că prima întrebare, dacă îmi dați voie, să vă spun asta, avea legătură exact cu ce facem noi aici. Și vă reamintesc că trebuie să terminăm la ora 18. Deci vă rog să, să răspundem doar la a doua întrebare, fiindcă nu ajungem nicăieri. După aceea puteți să discutați între patru ochi, dar poate nu vă deranjează să, pentru că vrem să avem timp să vorbească toată lumea. Domnul Cin, deci dacă vreți să răspundeți la a doua întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Ce extraordinar privind uh, uh dezvoltarea acestor uh, monostații pentru uh, recolte este că avem niște stații care filtrează aerul non-stop și în momentul în care avem un, un spor, de pildă, uh, sau orice altceva. Uh, și important este interesant că aceste capcane de sporuri nu trebuie să știe ce intră acolo, care intră într-un dispozitiv uh, legat de un computer, legat la computer, și care analizează secvența ADN-ului și trimite acest mesaj codificat printr-un telefon mobil persoanelor uh, care au cunoștințe în domeniu și deci sunt monitorizat, avem monitorizare continuă, nu trebuie să aplicăm uh, fungicidele așa cum facem acum și cred că toată lumea este de acord că acest lucru este bun și de îndată ce am identificat un spor uh, care ar putea să fie, mă rog, și cele mai periculoase, deci, sau fiu zero. Știm exact, știm exact ce uh, ce tulpină este și apoi ce produs chimic să folosim pentru a reduce resonanța de rezistență în acel organism și pentru a avea cel mai redus impact asupra mediului. Deci viitorul, într-adevăr, este, se prezintă extraordinar. Mulțumesc, doamna Azecamp. Azecamp. Mulțumesc. Înainte de a-și întocmi raportul final, de a și întocmi raportul final, există și alte legislații care e interesantă pentru noi. Legislația privind alimentele și produsele fitosanitare. Și eh, poate domnul Prijun sau doamna Achtenberg aș vrea să ne spună dacă aceste legi care sunt discutate la ora actuală care se discută la ora actuală, reprezintă ce ați dorit dumneavoastră în termeni de transparență și mai departe. Credeți că aceste două legi vor, uh, vor răspunde îngrijorărilor dumneavoastră și îngrijorărilor cetățenilor? Ce părere aveți? Ce, ce am putea să adăugăm noi în raportul comisiei? Mulțumesc, vă rog un răspuns de la, de la dumneavoastră, doamna Actele, sau de la domnul Pijon. Nu avem uh, în timpul să dăm cuvântul amândurora. Evaluarea noastră a arătat întotdeauna că legislația privind alimentele, alimentele la ora actuală permite transparența ceea ce privește rezultatele studiilor și a elementelor evaluate de evaluare de risc. Apoi, regulamentul privind pesticidele are o listă lungă de, de elemente care uh, nu pot fi uh, făcute publice, probabil excesivă, după părerea mea, iar uh, propunerea, prevăzând că la asta vă referiți, propunerea din partea comisiei s-a schimb, a schimbat un lucru și anume comisia încearcă să introducă obligativitate ca EFSA să publice toate studiile de bază de, de la industrie care nu sunt făcute publice la, publice la ora actuală înainte de avizul uh, EFSA. Și asta este o mișcare foarte bună Acum am constatat că în această propunere sunt elemente care ar putea să ne, um, să ne afecteze drepturile noastre de acces la informații. La ora la ora actuală avem regulamentul Orhus și uh, regulamente care ne dau acces la informații la, în urma unei solicitări. Trebuie să se facă mai multe amendamente la această propunere pentru a se asigura că aceste drepturi sunt, uh, vor fi respectate. Asta este îngrijorarea noastră. Mulțumesc. Doamna Donano. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 15 mai anul trecut uh, vorbeam cu CPA în ceea ce privește neonicotinoidele și uh, mi se spunea, citez, EFSA a evoluat peste 500 de scenarii și consideră că în 4% din aceste scenarii există un risc ridicat care nu poate fi exclus. Deci, în restul uh, de 96% de scenarii, utilizarea este sigură, este surprinzător, surprinzător acest lucru și am cerut, uh, am întrebat comisarul, comisarul prin uh, cum, de ce a hotărât comisia în aprilie să interzică cele trei nico, neonicotinoide dacă, așa cum spune acest lobby, în 96% din cazuri, din scenariile, scenariile prevăzute, există folosirea este sigură. Pe 24 august am răspunsul de la comisar. la am aici dacă vreți. Siguranța tuturor utilizărilor nu a fost demonstrată, deci comisia nu este de acord cu afirmația acestui grup de lobby care spune că există utilizări sigure în, într-un procent de 96% din scenariile posibile. Eu vă întreb, fie directorul general uh, al ECPA vine în, uh, aud, în așa audiere specială amintit, uh, fie, fie amintit lobby-ul. Și eu vreau să întreb pe domnul Pijon. Credeți că trebuie să se interzică lobby-urilor să mintă în, sau să nu mai ajungă în Parlamentul European, așa cum s-a hotărât pentru lobbyiștii de la Monsanto? Mulțumesc, domnule Pijon. Oui. Merci. Da. Deci lobbyiștii care mint să nu mai aibă acces uh, în Parlamentul European. McIntyre, dacă doriți să puneți o întrebare suplimentară în calitate de coordonatoare, aș dori să pun o întrebare suplimentară. Ați vă spus că o travă este o travă și că unele lucruri sunt mai bune decât altele, însă pare că există o mișcare care spune că chimicalele sintetice sunt rele, dar tot ce este natural este bun. Deci este ok să se folosească cuprul în vii pentru că este un produs natural, dar nu este bine să se utilizeze glifosatul. Aș dori să aud părerea dumneavoastră. Uh, cuprul este elementul 29 pe tabelul periodic și doar la 33 ajungem la arsenic. Dacă folosim aceeași logică, chiar considerăm că este util să punem arsenic? Da, se folosea arsenicul în viitor, în trecut. Însă nu ar trebui să folosim nici cuprul, este un produs dăunător. Uh, și stricnina este o, um, o travă foarte periculoasă și vine din niște semințe. Este o travă naturală, însă este o, o travă extrem de gravă. Doar din cauza că o travă apare în natură, nu înseamnă că uh, este mai bună decât un produs sintetic. Bun. Domnul Biju. Biju. Da, doream să reacționez foarte, reac- foarte rapid. Bineînțeles că otrăvă este otrăvă, însă se întâmplă că otrăvurile extrase din natură sunt biodegradabile, ceea ce este o diferență majoră. Aș dori să mai adaug un lucru aici, pentru că dacă uh, da, ați am luat arsenicul și stricnina, uh, ați muri și nu ar conta cât de repede ar, uh, s a întâmplat acest lucru. Doamna Simon Delso, vreau doar să spun că, într-adevăr, uh, toate substanțele care provin din natură nu sunt persistente. Aceasta este diferența principală, de fapt. acest lucru se cunoaște. Doamna Dorneanu? A doua întrebare după cum știți, poate, această întrebare este adresată Greenpeace. După cum știți, primul obiectiv al PAC în articolul 39 al tratatului este să crească productivitatea agriculturii. În niciun moment uh, nu, apare, nu apar cuvintele mediu, biodiversitate și nici calitate sau sănătate în acest articol. De asemenea, tratatele europene, fiind uh, normele de vârf ale Uniunii, acest prim obiectiv al politicii agricole comune, care este productivitatea, se impune de facto întregii Uniuni Europene și în toate deciziile luate, ceea ce este logic. Deci, întrebarea mea este următoarea. Considerați că obiectivul productivității, care este înscris în tratatele europene, protejează sănătatea și mediul. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru răspuns. Nu așa înțeleg eu politica agricolă comună, că, care împiedica măsuri de protecție a mediului. Uh, măsurile, măsurile de greening și așa mai departe, toate acestea au fost introduse cu un obiectiv de mediu și în mod foarte clar se poate face mult mai mult. Uh, de asemenea, nu mi se pare că există o contradicție doar pentru că se menționează acel obiectiv în tratate și că nu se menționează protecția mediului. Cred că doamna Donano uh, făcea referire la textul original al reformei și că totuși uh, și se întreabă dacă nu cumva trebuie să schimbăm uh, prioritățile. Cred că la asta dorea să facă trimitere. Vă propun să ne oprim aici. Îi salut pe cei mai rezistenți dintre dumneavoastră care ați rămas în sală. Mulțumim uh, tuturor uh, vorbitorilor, invitațiilor noștri pentru, invi- pentru mm, uh, intervențiilor foarte precise și aș dori să subliniez că, în inter- că intervențiile dumneavoastră uh, transformă felul în care Uh, vede munca noastră, intervențiile asupra protocoalelor. Cred că există o serie de elemente care au fost foarte pertinente. Dau cuvântul la uh, sfârșitul acestei ședințe domnului Blum, dacă este de acord, să ne spună câteva cuvinte în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite, dacă doriți să interveniți în acest moment pentru a ne spune ce s-a întâmplat peste Atlantic. Vă dau cuvântul dacă doriți. Îmi cer scuze, domnule președinte. Avem ordine de zi și dumneavoastră ați uh, tăiat, uh, ați curtat secțiunea aceasta pentru a pune un punct suplimentar și am, a, acest, această secțiune a fost Doamna McIntyre, după cum avem obișnuința, nu ați ascultat ce am spus la începutul ședinței, pentru că am spus la începutul ședinței că în momentul în care vom termina, ceea ce este cazul, și dacă nu mai am e, întrebări sau intervenții din partea membrilor din sală, deci și m-am uitat către domnul Stas să văd dacă dorește să intervină. Am spus la începutul ședinței noastre că după ce terminăm, voi propune domnului Blum să se exprime. Nu ați făcut observații atunci, ordinea de zi a fost adoptată și dumneavoastră ați făcut uh, o rezistență foarte uh, mare, dumneavoastră rezistați la orice dovezi științifice, îi dau cuvântul acum, uh, pentru că ne mai rămân câteva minute, să ne spună câte ceva despre uh, acest proces. Nu cred că putem să fim uh, insensibili la ceea ce se întâmplă în Statele Unite, pentru că volatilitatea pesticidelor este foarte mare, și ceea ce este valabil în Statele Unite este valabil și în uh, Uniunea Europeană. Deci, uh, vă dau cuvântul. Domnule Blum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, mulțumesc tuturor care sunt prezenți și toată lumea care a ascultat și a pus întrebări de bună calitate. Este un, sunteți un grup remarcabil de oameni care susțineți Uh, sănătatea uh, oamenilor, uh, animalelor, a insectelor, a peștilor, a microbiotei. Mă impresionează că, că vă preocupă bunăstarea biosferei noastre. Aș dori să spun că în Statele Unite tocmai am avut un proces în cazul unei persoane care a, dezvoltat un cancer uh, linfomului Hodgkin uh, datorită utilizării produsului Roundup și a primit o despăgubire de 289 milioane de dolari, 250 de milioane fiind pentru uh, daune cumulative în legătură cu uh, comportamentul uh, Monsanto timp de cel puțin 20 de ani, uh, pentru că ei știau uh, Mm, mm, foarte devreme, chiar în 1998 sau 99, că existau studii care arătau că există uh, daune ADN-ului decât, provocate de către acest, uh, această substanță. Exista o analiză internă de, a unui consultant intern care a coroborat această problemă și acest studiu a fost uh, mușamalizat nu l-a transmis EPA, nici EFSA. Mm, s-a redactat un alt studiu care spunea că problemele nu există și această evaluare a indus în eroare EFSA și lumea întreagă timp de 25 de ani. Eu cred că aceste informații au apărut în cadrul procesului Există transcrierile oficiale ale procesului, acestea sunt disponibile pe site-ul meu de internet. Puteți să faceți Google Bon Headland Monsanto Papers. Am adăugat câteva documente Monsanto suplimentare recent uh, și transcrierile um, procesului și argumentația de deschidere și cred că munca pe care o faceți dumneavoastră aici pentru a examina dacă uh, studiile științifice au fost uh, acordate agențiilor de reglementare este validă. Documentele care au fost făcute publice arată că studiile științifice nu au fost uh, folosite corespunzător și că trebuie să folosim uh, datele brute și nu studiile sponsorizate de către industria. Este o idee excelentă, recomandarea de a avea studii uh, ale agențiilor independente și după aceea finanțate de către producătorii care profită de pe urma lor, uh, este o idee excelentă. Sunt pași care vor fi extrem de utili m-am implicat în acest proces, în primul rând pentru că mă preocupă insectele polenizatoare și ceea ce am auzit despre produsele neonicotinoide este extrem de îngrijorător, mă îngrijorează acest lucru și mă, mă îngrijorează expunerea continuă la glifosat și că oamenii nu cunosc riscurile asociate și vreau să mă asigur că vor fi făcute publice din ce în ce mai multe documente și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Mulțumesc, domnule Bloom. Doamna McIntyre, ați văzut că nu a fost chiar așa de rău. Este foarte important să avem pe cineva din cealaltă parte a Atlanticului în care vorbește despre un subiect care ne interesează pe toți. Și după cum am spus la începutul ședinței, dacă doriți, domnul Blum ne vă propune uh, sticuri USB care conțin toate aceste proceduri uh, și uh, sperăm că raportul nostru pe care îl vom vota în decembrie va fi unul ambițios. Mulțumesc tuturor participanților pentru contribuțiile lor și cu câteva, în cele câteva secunde uh, restante le mulțumesc și interpreților fără care munca noastră nu ar fi posibilă.